Dragi colegi, aș vrea să începem uh, ședința, dacă este posibil. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă informez că o să avem nevoie să facem anumite schimbări pe ordinea de zi, pentru că mai sunt colegi care au voturi și în, altă, în alte comisii, așa că propun să facem o schimbare între raportul Rica Emanen și raportul domnului Boștinaru. Așadar, mai întâi să discutăm raportul domnului Rica Emanen și apoi, abia după aceea, raportul domnului Boștinaru pentru mâine uh, în ordinea de zi. Uh, dacă nu mai există și alte propuneri în acest sens, aș vrea să anunț această schimbare și, de asemenea, aș vrea să vă reamintesc că Uh, timpul alocat uh, fiecărui punct în parte este unul uh, indicativ. Nu vă gândiți că va fi respectat în totalitate. Vor exista anumite schimbări, nu vom putea controla complet timpul. Acum trecem la al doilea punct pe ordinea de zi și anume alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte al Comisiei. Poate ați aflat că domnul Mihail Tremopoulos a demisionat din această funcție și secretariatul general al grupului Verzilor ne-a trimis o scrisoare prin care îl propune pe domnul Nikos Hrizogelos pentru această poziție de cel de-al patrulea vicepreședinte. Uh, colegul nostru este alături de noi aici, vă urez bun venit și de asemenea Vreau să vă întreb dacă mai există alți candidați pentru această poziție, pentru această funcție. Văd că nu. Aș vrea să vă informez că am primit de asemenea declarația de interese a domnului Crisogelos și uh, vreau să vă întreb dacă acceptați să fiți candidat pentru această poziție. Da, accept și vă mulțumesc. Încă nu nu ați primit-o, așteptați puțin, însă am făcut toate formalitățile, vreau să propun că uh, să facem acest lucru prin aclamație, asta se întâmplă dacă există un singur candidat, deci dacă nu există obiecții, Așadar, acest lucru s-a făcut. Felicitări, sunteți ales și pentru că astăzi nu sunt foarte mulți vicepreședinți, uh,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 Trecem acum la punctul 4, anunțurile președintelui, comunicările președintelui. Nu am niciun fel de comunicări. Și așa că putem trece la punctul 5, unde avem un studiu pregătit de eh, doamna Julie Pelegra. Iertați-mă, ar trebui să găsesc eh, numele. A, ah, este Centrul pentru Studii Industriale din Milano, Italia, studiu extern intitulat Către un sistem mai bine orientat pe furnizarea de rezultate și performanțe în politica de coeziune. Sper că putem începe, așadar vă dau cuvântul doamna Pelegrin. Doamna Pelegrin. Pelegrin. Intervenție fără microfon. Este un raport uh, pregătit de Centrul uh, pentru Studii Industriale eu am fost coordonatorul uh, acestui studiu. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Pentru a vă oferi un scurt background, aș vrea să spun că ambiția uh, politicii de coeziune de a fi mai prezentă în dezbaterea uh, viitorului său nu este ceva nou acest argument ar fi trebui plasat în contextul unor tendințe mai largi în cadrul politicilor publice, uh, cu referință uh, mai ales față de noile metode de management public care au, s-au răspândit în toată lumea dezvoltată. Așadar, obiectivul general al studiului nostru a fost să analizăm rațiunea, trăsăturile și condițiile în care uh, un sistem mai orientat spre performare uh, pentru politica de coeziune ar putea să existe, bazat pe indicatori de performanță și posibil pe un mecanism de stimulente. Deci cum se poate crea și implementa un astfel de sistem? Pe scurt, uh, vreau să vă prezint întrebările, uh, subiectele de cercetare și cadrul analitic pe care l-am adoptat. Am avut trei întrebări principale, trei seturi principale, două se refereau la modul în care ar trebui să arate un astfel de sistem mai orientat spre rezultate și uh, la indicatorii de performanță, iar al treilea set de subiecte de cercetare au avut de a face mai mult cu procesul de creare a unui sistem mai orientat spre performanță. Așadar, pentru a operaționaliza aceste uh, subiecte de cercetare, am adoptat un cadru analitic care uh, ținea seama de diversi pași a unui ciclu de programare managerial. Așadar, definirea obiectivelor, a indicatorilor, stabilirea țintelor, monitorizare, raportare, evaluare, sisteme de, stimulant, de stimulare. Așadar, toate concluziile noastre sunt organizate pe structura acestui ciclu. Metodologia se bazează pe două abordări principale. Mai întâi, cercetare uh, bazată pe investigarea unui model teoretic, cercetare de birou, ca să spunem așa, un model uh, euristic, uh, modelul agentului principal aplicat uh, politicilor de dezvoltare regională. Am făcut o revizuire, o analiză cuprinzătoare literaturii de specializare, de specialitate, mă scuzați, și am făcut patru studii de caz pe sisteme bazate pe performanță, uh, sisteme care funcționează în acest moment în diverse uh, cadre naționale sau supranaționale. Mai întâi ne-am uitat la Banca Națională și am uh, analizat două sisteme implementate în perioada curentă, dintre ele uh, două, și anume unul în, implementat în Italia și unul în Polonia și a trebuit să ne uităm la politicile specifice de, și sistemele de dezvoltare rurală. Însă, miezul metodologiei se bazează pe uh, interviuri semistructurate, mari, un mare număr de interviuri semistructurate cu stakeholderi, mai ales de la nivel regional, peste 100 de interviuri s-au făcut, de fapt 106, 46 cu administratori regionali, mă iertați, e vorba și de instituții intermediare, la nivel național apoi 22, la nivel european 7, am inclus de asemenea și opiniile beneficiarilor, pentru că am considerat că asta ar fi putut să ofere informații suplimentare interesante. Uh, ne-am bazat pe uh, ideea că valoarea adăugată ar fi să aducem în atenția Parlamentului uh, opiniile celor care sunt pe teren, ca să spun așa, gândindu-ne că opiniile oficiale ale Uniunii Europene sunt deja destul de bine cunoscute sau ușor de accesate. În fine, Concluziile și recomandările au fost elaborate pe baza a două grupuri focus. Uh, primul a revizuit, a analizat uh, concluziile studiului pentru a analiza opțiunile tehnice, pe când al doilea a avut o atitudine mai strategică și mai politică. Așadar, care au fost uh, datele care au rezultat din principalul uh, model pe care l-am uh, analizat. Modelul bazat pe modelul principal. S-a ajuns la concluzia că astfel de modele sunt foarte utile într-un context de guvernanță multinivel. Asta ce înseamnă? Că asimetria informațională uh, care caracterizează un cadru uh, de guvernare multi sau plurinivel uh, face dificil, dacă nu imposibil, să te bazezi pe un sistem de comandă vertical tradițional. De fapt, este mai eficient să te bazezi pe contacte la nivel local, printre actorii locali, atunci când performanța actorilor locali este evaluată prin indicatori de performanță mai degrabă decât prin stimulente. Stimulentele sunt utile pentru a extrage uh, reacții de la uh, agenți și eforturi din partea agenților locali. Uh, foarte pe scurt, așadar, teoria susține ideea unor indicatori de performanță și apoi, în al doilea rând, de utilizarea stimulentelor pentru a obține uh, un nivel suficient de efort la nivel local, dar de asemenea subliniază care sunt și condițiile foarte importante pentru ca acest lucru să se întâmple și asta are legătură cu existența unei legături cauzale clare între eforturile făcute de agenții locali și rezultatele obținute. Cu alte cuvinte, între efortul uh, între efort și răsplata. De fapt, atunci când uh, se confruntă cu exemple practice din uh, lumea reală, ca să spun așa, rezultatele sau predicțiile modelului sunt cumva uh, minimizate. Cercetarea literaturii de specialitate și studiile de caz arată că, deși este o practică răspândită de a încerca să implementezi uh, sisteme de uh, uh, indicatori de performanță. Cazul existenței unor mecanisme bazate pe stimulente sunt destul de, e destul de cazurile acestea sunt destul de rare și cele care au succes depind foarte mult de context și cer aranjamente specifice sui generis pentru a funcționa. Voi ilustra pe scurt această chestiune prin intermediul a două studii de caz care sunt extrem de uh, uh, încărcate de sens din acest respect. Voi lăsa, din acest punct de vedere, voi lăsa la parte cazul Băncii Mondiale, pentru că acolo uh, sunt foarte multe condiționalități exante și acesta nu a fost principalul obiectiv al Uh, studiul nostru și cazul Poloniei, unde mecanismul de stimulare e bazat în special pe uh, conformitate și pe absorpția de fonduri și nu atât pe rezultate. În schimb, Italia oferă un exemplu interesant pentru că a ales în perioada de programare actuală să implementeze un sistem uh, național uh, de performanță în regiunile care au rămas în urmă. Au identificat patru obiective legate de disponibilitatea și calitatea serviciilor de interes general, pe scurt, educație, îngrijirea copilor și a persoanelor în uh, vârstă și managementul deșeurilor și al sistemelor de apă a avut o abordare participatorie și a răsplătit acele regiuni care au reușit să îndeplinească țintele stabilite. Așadar, există un acord în a se considera că acest exemplu uh, este unul de succes. Analiza pe care am făcut-o în cadrul studiului de caz a arătat că există cel puțin doi uh, factori de succes importanți care explică rezultatele obținute de sistem. În primul rând, un proces participativ foarte puternic, identificarea indicatorilor și țintelor într-un mod uh, foarte de jos în sus și uh, un proces lung, îndelungat, care a durat undeva pe la 2 ani. Uh, în al doilea rând, ce pare să fie decisiv este flexibilitatea evaluării uh, țintelor stabilite. Nu o să intru acum în detalii, însă există acest sistem foarte complex prin care un program este considerat de succes, deși țintele nu sunt stabilite în totalitate, dar poate fi considerat de succes dacă doar 60% din obiectivele sunt atinse Uh, sigur, dacă și alte condiții sunt îndeplinite. Al doilea caz e de asemenea inter- interesant pentru a ilustra subiectul nostru și anume sistemul adoptat de politica de dezvoltare rurală care nu a folosit mecanisme de stimulare, ci a stabilit un sistem de indicatori foarte bine articulat în contextul uh, Uh, evaluării și monitorizării comune, în cadrul de, uh, comun de evaluare și monitorizare. În acest sistem, fiecare indicator este asociat cu obiective care sunt declinate uh, conform unei logici de intervenție și acestea pot fi agregate și comparate la nivel european în toate tipurile de programe din nou, pare să fie o soluție foarte satisfăcătoare, care totuși depinde de două condiții specifice. Mai întâi, a fost posibil să se implementeze un astfel de sistem pentru că programarea conform unui format unic uh, și comun a fost posibilă și, în al doilea rând, pentru că intervențiile de care vorbim sunt, să zicem, destul de simple față de, știu eu, complexitatea Uh, programelor politicii de coeziune, complexitatea uzuală. Acum trecem la datele obținute din interviurile semistructurate pe care le-am uh, avut atât la nivel regional cât și național și din nou o să prezint uh, uh concluziile pentru fiecare pas din divers, diversele cicluri de management. Mai întâi, în ce privește performanța. Am considerat că principiul general al orientării spre performanță este destul de bine acceptat în diferitele categorii de actori implicați și că un sistem mai bazat pe performanță în administrarea politicii de coeziune este de salutat. Totuși am constatat că există înțelegeri diferite la acestei al acestui concept de la o înțelegere foarte îngustă, adică strict în termeni financiari, sau un program care te ajută să, să-ți atingi obiectivele, până la o definiție mai cuprinzătoare, mai detaliată, prin care acest concept nu conține doar rezultatele cantitative, ci și pe cele calitative, și o definiție a performanței de posibilitatea un, ca un program să influențeze condițiile macroeconomice. În ce privește obiectivele și indicatorii, toți actorii implicați care au fost intervievați au cerut o simplificare a ierarhiei obiectivelor. Obiective mai puține și mai clare, care să fie stabilite prin consultare. Și de asemenea, uh, sistemele de indicatori ar trebui simplificate, indicatori mai puțin clari și uh, pe care să te poți baza, dar în special mai puțin. Aceasta ar fi o, o condiție și uh, am constatat că adesea indicatorii au reprezentat adesea o listă foarte complexă, fără să aibă vreun sens real pentru utilizatori. În fine, am constatat o anumită confuzie în ce privește tipul de indicatori și sensul lor. Distinția între uh, input și output și indicatorii de impact nu a fost făcută întotdeauna corespunzător. În ce privește selecția, nu am, uh, am constatat că există un acord puternic de a spune că procesul este unul delicat, dar nu am găsit uh, argumente puternice uh, nici în favoarea unei liste comparative comune obligatorii de indicatori sau în favoarea unor indicatori specifice. Așadar, există o falie între nivelul regional și nivelul național din acest punct de vedere. În ce, pri... deci, în ce privește țintele, cea mai mare dificultate are de a face cu uh, stabilirea acestor ținte într-un mod cât mai realist și soluțiile propuse de adoptarea unor ținte realiste, soluția este de a utiliza analiza de context și studiile de context, dar de asemenea de a folosi tehnici uh, participative și mese rotunde pentru a uh, acționa la nivelul cel mai potrivit. În ce privește monitorizarea și evaluarea? Măsurarea performanței este considerată un proces uh, care pune probleme. Impresia a fost că s-a concentrat foarte mult uh, pe indicatorii cantitativi și de performanță și că asta s-a făcut pe seama activităților de evaluare. Am avut uh, unele opinii dinspre nivel, de la nivelul regional în, în această privință. Așadar, Uh, prea multă atenție s-a dat sistemului de indicatori pe seama activităților de evaluare. Așadar, măsurarea cantitativă ar trebui să fie completată de considerații calitative, asta este una dintre concluziile interviurilor, și legătura mai strânsă între monitorizare și evaluare este un alt lucru necesar care se cere. La nivel național am avut unele uh, sugestii că evaluarea este utilizată nu pentru doar pentru evaluarea performanței, ci și pentru determinarea unor modernizări și a unor schimbări. Așadar, acesta este o abordare mai largă și mai ambițioasă a conceptului. O altă concluzie este că și calendarul și modalitățile de evaluare trebuie să fie îmbunătățite. A existat o lipsă de satisfacție în ce privește modul în care evaluarea ex post se face, evaluările ex post și se consideră că ele se fac prea târziu ca să mai fie utile în următoarea perioadă de programare. De asemenea, uh, s-a subliniat uh, uneori nevoia unor evaluări obiective și independente. În fine, un uh, light motiv a fost nevoia ca rezultatele evaluărilor să fie făcute publice și să fie difuzate cât mai larg cu putință. În ce privește mecanismele de stimulare, uh, persoanele intervievate la nivel regional uh, aveau tendința să-și facă griji în legătură cu posibilitatea de a uh, fi trase la răspundere pentru evenimente pe care nu le controlează. Așadar, din acest punct de vedere, în general, nu prea erau favorabile unui sistem Uh, bazat pe rezultate și performanță. Un alt argument utilizat a fost că stimulentele pot avea efecte contraproductive, cum ar fi uh, stabilirea unor ținte uh, foarte mici în mod artificial și determinarea unor comportamente conservatoare, să zicem așa, din teama de a fi sancționat. Așadar, dacă o evaluare ar fi să fie introdusă, introdusă opinia comună ar fi că recompensarea comportamentului bun ar fi mai acceptabilă decât uh, sancționarea uh, lipsei de rezultate și că stimulentele, uh, nu cele financiare, sunt cele preferate. Nu stimulentele financiare sunt cele preferate. The interviews highlighted that one main... Studiile ne arată un ambuteiaj, un punct de blocaj atunci când vrem să elaborăm un sistem mai orientat spre performanță și anume administrat, um, capacitatea administrativă actuală. Dacă vrem să reducem povara administrativă, care e considerată a fi o prioritate, uh, atunci trebuie să eliberăm resurse din administrație care să se ocupe de evaluarea rezultatelor. Diferiți uh, respondenți au subliniat nevoia unei schimbări în cultura, în gândirea aplicării unui astfel de sistem. Și au spus că un sistem mai mult orientat spre rezultate ar fi preferabil unui mai procedural, așa cum este cel actual. Și un alt rezultat uh, interesant, nu ultimul pentru că sunt și altele, este faptul că un astfel de sistem pentru politica de coeziune nu poate să fie uh, proiectat ca un sistem care să se potrivească tuturor uh, situațiilor, pentru că sunt foarte multe diferențe um, la nivel de state membre care trebuie luate în considerare. De exemplu, există abordări diferite față de performanță și toate acestea ar trebui să fie luate în considerare. De asemenea, contextul instituțional al țării, dacă țara este una federală Uh, centralizată, în ce măsură e centralizată, acestea sunt criterii importante care trebuie luate în considerare atunci când vrem să proiectăm un uh, sistem de punere în aplicare a politicii care să fie mai eficient. Aici, uh, foarte pe scurt, am evidențiat chestiunile inovatoare care au reieșit din intervi interviurile semistructurate pe care le-am făcut. De exemplu, pot să vă atrag atenția asupra ideii de a stabili un protocol de monitorizare a performanțelor care să detalieze diversele trăsături ale sistemului de monitorizare, de exemplu, natura, natura obiectivelor, dacă ele pot fi revizuite sau nu. De asemenea, utilizarea surselor oficiale de statistică a fost uh, sugerată de mai multe ori um, în defavoarea unei, uh, unui sistem care să se bazeze exclusiv pe date de monitorizare. De asemenea, s-a făcut propunerea de a face evaluări uh, cel puțin de două sau de trei ori în timpul programului, la momente bine determinate, în funcție de, de volumul uh, de muncă uh, necesita punere în aplicare a programului. Deci, în momentul în care a fost implementat în uh, procent de 30-40%, apoi 70% și în stadiul final. Dar aveți aici o listă mult mai cuprinzătoare pe diapozitiv și în documentele care v-au fost puse la dispoziție. Acum, concluziile. Care sunt concluziile studiului nostru? Stabilirea unui sistem bazat pe performanțe necesită ca politica să se focalizeze nu pe cheltuieli și conformitate, ci pe rezultate. Și aici sigur că trebuie să compensăm lucrurile. O schimbare radicală în cultura administrativă este absolut necesară. Așadar, uh, înainte să analizăm chestiunile tehnice, cum ar fi indicatorii pe care să-i alegem, cum să-i selectăm, dacă să avem uh, obiective care se poată fi revizite sau nu, trebuie în primul rând să ne schimbăm modul de gândire. O soluție ar fi să mobilizăm sfera politică la nivel uh, regional, uh, național și la nivel european. Apoi, e nevoie de o abordare cuprinzătoare, care să nu se focalizeze doar pe măsurări ale performanței. De fapt, stabilirea unui astfel de sistem bazat pe performanțe este mai degrabă parte dintr-un pachet care trebuie să ia în considerare toate fazele uh, ciclului de gestionare al programelor, pornind de la selecția programelor, la identificarea obiectivelor. Um, a, unul dintre cei intervievați a spus că performanța nu trebuie doar uh, măsurată, ci trebuie și generată. Deci e vorba de un pachet de măsuri. Trebuie de asemenea să luăm în considerare toate fazele programelor și să aplicăm principiul transparenței, proporționalității, flexibilității, participării și, de asemenea, um, toți actorii trebuie să-și uh, însușească proiectele. O abordare echilibrată care să utilizeze și indicatori de performare și evaluarea e uh, de dorit. Deci nu trebuie ca un element să fie favorizat în defavoarea celuilalt. Simplificarea cadrului logic al politicii de coeziune este necesară și am putea să avem acest program orientat spre rezultate la nivelul programelor, pentru că aici uh, principiul cauzalității pe care l-am menționat mai devreme între acțiuni și rezultate poate fi verificat într-o manieră satisfăcătoare. Și aici, de fapt, actorii care implementează programele uh, pot să își însușească acest uh, tip de sistem orientat spre rezultate. O altă concluzie a fost aceea că uh, indicatorii privind rezultatele trebuie să fie în centrul sistemului uh, dezvoltat orientat spre performanțe. Și ar trebui să o, utilizăm niște obiective realiste. În ceea ce privește stimulentele materiale, studiul a ajuns la concluzia că acestea sunt prea complexe și prea riscante pentru a fi aplicate la nivel european. Însă, așa cum am să vă explic mai mult pe diapozitivul următor, nu avem nimic împotriva unor performanțe opționale. Uh, punerea în aplicare a unor rezultate la nivel de program atunci când se îndeplinesc anumite condiții specifice. Acestea fiind spuse, o concluzie a studiului a fost că ar putea să fie de dorit și un sistem de acțiuni atunci când statele membre nu uh, respectă principiile de performanță pentru ca acestea să se angajeze, să obțină mai multe rezultate. E o vorba de, o, de o condiționalitate ex ante, dar nu e legată direct de rezultate și performanțe. Și după cum spuneam, trebuie luată în considerare specificitatea țării necesar, țării respective și a, acest lucru trebuie făcut la toate nivelurile de aplicare a programelor. Am formulat, de asemenea, un set de recomandări pe baza concluziilor. Considerăm că pentru un sistem bazat pe rezultate e nevoie de doi piloni. Unul în sfera politică, necesar pentru a Uh, stimula dezbaterea politică și strategică reală la nivelul uh, Uniunii Europene privind politica de coeziune. S-ar putea, de exemplu, crea un uh, Consiliu al Coeziunii și Parlamentul European ar putea să-și, uh, ar trebui de asemenea să-și concentreze atenția asupra rezultatelor. Apoi, în sfera administrativă, cel de-al doilea pilon, trebuie să se minimalizeze atenția uh, procedu, data procedurilor și conformității și trebuie să ne orientăm mai mult spre rezultate. E așadar un New Deal. E nevoie de un sistem de măsurare și evaluare la nivel de program care s-ar baza pe două activități. În primul rând, uh, real, realizarea unei evaluări cantitative a progresului programelor care să fie bazat pe trei categorii de indicatori, uh, ce intră, ce iese și rezultatul, și apoi evaluarea um, realizărilor, rezultatelor programului prin uh, activități de evaluare propriu-zisă. Și sigur că autoritățile de gestionare care sunt implicate trebuie să uh, fie cele care fac această evaluare. Și accesarea fondurilor trebuie să fie condiționată de respectarea unor principii din cadrul de evaluare pe care tocmai l-am descris. Pentru că aceste recomandări se poate fi puse în practică, e nevoie de o serie de măsuri care ar putea să fie adoptate și am să vi le prezint pe rând. În primul rând, comunicare și transparență. Rezultatul evaluărilor rezultatele evaluărilor trebuie să fie publicate și de asemenea trebuie să fie diseminate. Și ar trebui să intre în dezbaterea politică. De exemplu, ar putea să existe o platformă web dedicată um, care să fie gestionată de comisie și pe care ar putea fi publicate cel puțin uh, rezultatele, uh, cel puțin sintezele tuturor evaluărilor. De asemenea, e nevoie să luăm în considerare implicațiile bugetare, resursele trebuie să nu mai fie ocupate de chestiuni procedurale de conformitate și trebuie să fie liberate pentru a se ocupa de evaluarea uh, randamentului și a rezultatelor. Acest lucru are și implicații juridice. Principiile ar trebui să fie ancorate în nou, noile regulamente care vizează politica de coeziune. Fiecare program ar trebui să se concentreze asupra unui număr de priorități limitat. În ceea ce privește parteneriatele, e nevoie de uh, un spirit participativ, uh, de implicarea tuturor actorilor implicați, pentru că nu e vorba aici de a fixa uh, obiectivele bune, ci de asemenea de a discuta cu cei pe care vizează aceste obiective. Și ultimul punct, un alt principiu, evaluarea interpares și revizuirea. Um, de asemenea, trebuie să fie evaluată independența și credibilitatea evaluărilor. Fiecare stat membru ar trebui să își înființeze un uh, organism care să fie Uh, responsabil cu evaluarea și criteriile de calitate folosite de aceste organisme ar putea fi identificate de către Comisie. Care ar fi rolul Comisiei Europene? Ar trebui să furnizeze standarde de calitate, să furnizeze metodologia necesară și să se asigure că e uh, mobilizată o capacitate administrativă suficientă în statele membre. Mulți uh, actori ne-au spus că uh, până acum Comisia avea un rol de uh, orientare și de susținere a statelor membre, um, de susținere a unor abordări inovatoare, dar din păcate Comisia a început să-și piardă acest rol în ultima vreme. În ceea ce privește Parlamentul European, acesta ar trebui să se concentreze asupra rezultatelor obținute și nu asupra chestiunilor legate de conformitate. Astfel, Parlamentul ar putea, de exemplu, să înființeze foruri periodice care să dezbată rezultatele. De exemplu, Comisia Regii ar putea să țină reuniuni dedicate acestor uh, aspecte. O uh, reuniune de tip Agora la fiecare doi ani, de exemplu. Parlamentul ar trebui să uh, utilizeze toate documentele privind rezultatele, ar putea să contribuie la o platformă sau o bază de date online pe care am menționat-o deja și ar trebui să-și utilizeze rolul de colegiuitor pentru a se asigura că aceste inovări sunt incluse în regulamentele care vor fi adoptate după anul 2013 și alte instituții europene au un rol de jucat, mai ales Comitetul Regiunilor, uh, și acolo ar trebui să aibă loc dezbateri și să fie implicați uh, toți uh, actorii regionali, cum ar fi cele de la nivel uh, local și regional. Aici aveți sinteza scenariului care este recomandat de studiu și vreau să subliniez câteva lucruri. În ceea ce privește obiectivele, E bine să avem mai bine mai puține, dar mai bine concentrate obiective, obiective mai bine concentrate, uh, indicatorii ar trebui de asemenea să fie foarte puțini, de exemplu, unul sau, sau doi indicatori de uh, rezultat ar putea să se utilizeze indicatori comuni programelor și alții să fie specifici obiectivele ar trebui să poată fi revizuite și ar trebui să fie identificate într-un uh, mod participativ. Utilizarea datelor statistice trebuie să fie încurajată. Am uh, preluat ideea uh, adoptării unor protocoale de gestionare a performanței pentru a crește angajamentul tuturor actorilor implicați. De asemenea, credem că Trebuie să existe un organism național care să se ocupe de calitatea evaluării și care să fie independent în ceea ce privește mecanismele de stimulare a actorilor implicați, credem că e necesar un sistem care să aibă um, un uh, spirit de condiționalitate, și anume statele membre care nu respectă principiile să nu primească acces la fonduri. Însă nu credem că ar trebui să se uh, înființeze o rezervă de performanță. Ca opțiune, ea ar putea să fie eventual creată la nivel de program dacă condițiile necesare sunt îndeplinite. Și acum haideți să comparăm acest scenariu cu propunerile actuale făcute de comisie în regulamentul propus care a fost publicat în toamnă. Sunt multe puncte comune, de exemplu nevoia de a ne focaliza asupra unor obiective bine definite, identificarea indicatorilor, uh, utilizarea datelor statistice și a metodelor participative de indicarea acestora de asemenea, propunerea de a avea un cadru de performanță obligatoriu. Există și câteva diferențe, elemente care nu sunt neapărat discordante. De exemplu, propunerea de a adopta condiționalități macroeconomice Dar există și niște diferențe importante. Una dintre cele mai importante se referă la propunerea Comisiei de a înființa o rezervă de performanță, 5% din resurse să fie alocate pentru această rezervă. Propunerea de la articolul, articolele 18, 19 și 20 din regulamentele propuse. Aceasta este diferența cea mai importantă. Mai există și alte diferențe mai nuanțate, dar care sunt și ele importante. De exemplu, acest studiu insistă asupra unei, ne, asupra unei schimbări de gândire care este necesară pentru a uh, implementa un nou sistem. De asemenea, solicităm o schimbare și anume, atenția să nu mai fie acordată conformității, ci să fie mult mai mult orientată spre performanță. E adevărat că Comisia a făcut eforturi de simplificare, dar poate că a, a eșuat, n-a reușit să sublinieze relevanța politică a schimbărilor pe care le propune. O altă diferență este insistența cu privire la Desemnarea rezultatelor performanței și relevanța politică a acestui proces. Credem că această schimbare de gândire pe care am menționat-o ar avea succes dacă sfera politică are acces și utilizează rezultatele măsurătorilor de performanță, ale valorilor de performanță. Mulțumesc! Thank you uh, very much indeed. I, um, uh, I, I think uh, Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mai ales pentru recomandările pe care ni le-ați făcut și pentru faptul că v-ați uh, uitat și la recomandările pentru viitor. Aș dori să lansez dezbaterea cu întrebările pe care le-ar putea avea colegii. Avem de față și Comisia Europeană și apoi am să le dau cuvântul să spună câteva lucruri. Să începem cu întrebările. Ați scris și ați spus că ar trebui să nu ne mai concentrăm pe conformitate, cu regulile. Să ne schimbăm uh, această um, concentrare pe criterii de absorpție către criterii de performanță și de rezultate. Toate aceste lucruri sună foarte interesant, dar bineînțeles nu ne putem permite acest lucru. Înțeleg că ne referim mai mult la găsirea unui echilibru între relevanța politicilor de conformitate, de absorpție, de performanță. Iată așadar o îndoială pe care o am eu cu privire la ceea ce tocmai ați spus. Un al doilea lucru. Pentru a avea un accent pus pe rezultate, pentru a atinge obiectivul de a ne orienta către rezultate și performanțe, Trebuie, de asemenea, să analizăm felul în care toate instituțiile evaluează această politică. Parlamentul ar trebui să se concentreze și pe alte aspecte decât pe absorpția din punct de vedere bugetar a fondurilor. Ar trebui să ne uităm mai îndeaproape și asupra felului în care poate fi justificată această schimbare de atenție la nivel național. să ne asigurăm că nu există nici prețuri financiare, nici politice care trebuie plătite în cadrul acestei schimbări. Aș dori să, îmi, să aud câteva comentarii legate de acest lucru de la dumneavoastră. Apoi, Ați spus că există câteva propuneri de la Comisie în ceea ce privește lista de indicatori. În discuțiile pe care le-am purtat aici, cu anumiți colegi care nu sunt prezenți astăzi, s-au ridicat multe îndoieli cu privire la faptul că indicatorii au o natură foarte generală. Care a fost reacția Comisiei? Comisia a spus că trebuie să avem capacitatea să agregăm, să comparăm și să agregăm indicatori specifici pentru programe foarte mici, pentru regiuni foarte mici, sunt necesari. aceștia nu pot fi agregați. Iată așadar încă o provocare, găsirea unui echilibru între specificitate și caracterul general al indicatorilor. Pe noi ne interesează acest lucru. Trebuie să găsim o metodă de a găsi o soluție. Întotdeauna ne punem întrebarea următoare. Stabilim anumiți indicatori, dar atunci ambițiile și rezultatele vor fi la un nivel mai scăzut, la Oamenii nu vor aspira la rezultate înalte. Cum ieșim din această problemă? Aș dori să aud câteva comentarii cu privire la acest lucru. Dragi colegi, aveți cuvântul. Dacă nu, atunci o voi ruga pe Veronica să vorbească. Domnule Lince, nu, Victor. Câteva comentarii în primul rând, îmi închipui că studiul dumneavoastră ar fi pus accentul și pre nevoia de a îmbunătăți capacitatea instituțională. Înainte de a cere o îmbunătățire în capacitatea de a proiecta aceste programe, trebuie să vedem dacă persoanele din regiunile despre care vorbim au capacitatea, au cu adevărat capacitatea de a administra și de a pune în aplicare astfel de programe. Nu există nicio mențiune substanțială cu privire la această nevoie. Și acest lucru înainte de 2014. Ne așteptăm ca 2014 să fie anul când mecanismul va fi în funcțiune din 2014 să începem implementarea. În al doilea rând, indicatorii la care v-ați referit mai devreme, toate bune și frumoase, însă nu ne stă detalii. Cât, ce obiective, criterii, ce criterii obiective ar trebui să fie luate în considerare în așa fel încât să nu lăsăm loc unor interpretări subiective. Altfel, banii ar putea să nu aibă nicio logică în utilizare. Apoi, ce se întâmplă cu rezerva de performanță de 5%? Nu, ni s-a spus că banii vor rămâne în statele membre. Comisia Buget ne-a spus că banii de la rezerva de performanță vor fi transferați la Bruxelles. Iată așadar un punct foarte spinos. Nu în ultimul rând, ne aflăm în mijlocul unei crize și punem condiționalități macroeconomice. Aceste, acestea se suprapun cu pachetul, de, cu pachetul celor șase directive. Uh, Astfel vom ajunge să pedepsim în mod continuu regiunile. Nu acesta este obiectivul politicii de coeziune. Parlamentul se pune aceste idei. Iată însă câteva comentarii care se referă la criteriile vagi și la reducerea drastică a bugetului datorită plafonării. E vorba de 2,5. PIB-ul oricum se contractă în statele membre și cele mai bogate și cele mai sărace ca al meu. Acest lucru înseamnă mai puțin bani și mai multe sancțiuni. Iar aceasta nu este filozofia pe care se bazează politica de coeziune. Cum putem împăca cele două tendințe în așa fel încât să uh, favorăm, să fim favorabili politici de coeziune, care dorește să scadă um, prăpăstile, diferențele, falile dintre uh, toate aceste probleme. Vă mulțumesc. Un comentariu scurt. Cred că pe baza acestui comentariu vom putea discuta foarte mult și cred că este important să dezbatem când a spus că ne vom concentra pe rezultate, acest lucru este important, toată lumea este de acord. În experiența mea din Suedia, rezultatele obținute sunt mai bune dacă părțile interesate la nivel uh, local, regional, ONG-urile, companiile, se implică în crearea de programe. Cred că ați menționat acest lucru undeva. Ați spus că este important pentru obținerea rezultate, dar dacă implicăm toate părțile interesat, interesate în uh, program, e adevărat că se vor obține rezultate mai bune? Hmm. Uh, já plně souhlasím s tím, že uh, systém... Mulțumesc. Și eu sunt într-adevăr de acord că un astfel de sistem trebuie să se orienteze mult mai mult înspre rezultate. Cu toate acestea, cred că anumite recomandări merg um, oarecum în direcții diferite. Pe de o parte, dorim să scădem povara administrativă, pe de altă parte însă am văzut și o recomandare de a face evaluări de două, trei ori în timpul uh, proiectelor și să scriem proiecte de evaluare. Și mi se pare că este o, o, un contrast, o discordanță între aceste două uh, recomandări. Evaluări de două, de trei ori în timpul programelor înseamnă o povară administrativă pentru autoritatea care face evaluarea. Uh, și în, această, în acest raport, mi se pare că nu ați detaliat suficient cum anume ar trebui făcute aceste evaluări. Pe de altă parte, în Parlamentul European și în uh, Comitetul Regiunilor se discută într-adevăr aceste lucruri. Și cred că ar fi bine, într-adevăr, să fim informați noi asupra rezultatelor uh, și Comitetul Regiunilor să fie de asemenea informat, dar nu pot să-mi imaginez cum anume am putea noi să discutăm cu colegii din Comitetul Regiunilor, pentru că asta ar însemna foarte multă muncă. Dacă ați putea să concretizați puțin propunerile dumneavoastră, v-aș fi recunoscător. Mulțumesc! Doamnă Pelegra, aveți cuvântul și apoi vom trece la Veronica. Într-adevăr, după cum ați spus, este vorba de a găsi un echilibru. Aici există forțe opuse. În primul rând este vorba de conformitate, de respectarea regulilor și în al doilea rând de reguli. Aici ar trebui să fim un pic mai curajoși, cred eu, și să recunoaștem că, în contextul unor constrângeri bugetare foarte clare, trebuie făcută o alegere în favoarea sau împotriva Unea dintre cele două, unea dintre alternative. Pentru a ușura povara administrativă de pe umerii administrațiilor locale și de pe umerii părților interesate și de pe umerii beneficiarilor, există soluții pe care le propune deja Comisia. Se pot folosi anumite reguli specifice de eligibilitate, Într-adevăr, este nevoie să găsim un echilibru. Nu putem pur și simplu să renunțăm la nevoia de a evalua conformitatea. Există metode care pot fi folosite. Ar trebui să dăm dovadă de o, un alt fel de gândire. Comisia ar trebui să aibă mai multă încredere, să spunem, așa, în statele membre, atunci când acestea se descurcă bine și astfel să, de, să dea drumul la resurse pentru a pune accentul pe rezultate. Apoi există și dilema dintre specificitate și indicatori mai generali. Studiul nostru se bazează pe consultarea cu foarte multe părți interesate de la nivel regional aceste părți sunt foarte sceptice cu privire la toate lucrurile care sunt uh, obligatorii și impuse. Așadar, poate că există o mică mm, înclinare a balanței în acest sens. Propunerea de adoptare a programului ca o unitate adecvată de analiză și de acțiune, sperăm noi, este o metodă prin care actorii pot să își apropieze aceste programe și astfel vor putea să vadă rezultatele corespondente, corespunzătoare intervențiilor făcute. La nivel de program, așadar, este probabil cel mai indicat să se rezolve această problemă. În ceea ce privește țările foarte joase, targeturile foarte joase. Și aici se poate rezolva problema la un nivel mai aproape de actori. Dacă actorii sunt implicați în definirea țintelor, atunci este în interesul lor să le atingă într-un mod onest și nu într-un mod oportunist, ca să spunem așa. În ceea ce privește capacitățile instituționale, cred că este vorba de un element foarte important care trebuie identificat. Noi am propus și ca comisia să fie însărcinată cu evaluarea capacităților instituționale, cu ev- să identifice prezența acestora la nivel național și local. În ceea ce privește indicatorii, Comisia are un rol important de jucat în furnizarea de uh, consiliere în ceea ce privește metodologia. Ar trebui să joace acest, acest rol în mod activ. În ceea ce privește rezerva de performanță, un și unde vor merge banii, nu sunt în măsură să răspund. Vom întreba comisia. Cu privire la condiționalitățile macroeconomice, Înțeleg ce spuneți că ar putea să fie în detrimentul regiunilor, pentru că acestea nu sunt responsabile pentru situația lor. Acest lucru se aseamănă cu un argument pe care l-am subliniat și noi. Este important să impunem sancțiuni acolo unde există o responsabilitate foarte clară. Nu ne-am concentrat în mod specific în întrebările noastre pentru părțile interesate locale, asupra acestui aspect. Deci nu avem un feedback detaliat în privința acestui aspect. Nu, există, nu avem rezultate în acest sens, așadar. Întrebarea următoare este foarte bună. Există rezultate mai bune dacă părțile interesate locale sunt implicate în programe? Primul răspuns este da, este nevoie de o mai mare implicare a părților implicate, interesate. De fapt, pentru identificarea țintelor este un lucru important, dar nu este la fel de mare gradul de siguranță în ceea ce privește identificarea obiectivelor. Este nevoie de ca procesul să fie canalizat foarte bine în așa fel încât să se obțină o poziție consensuală la sfârșitul unei consultări cu privire la obiective. Cred că am răspuns la toate întrebările. Președinta, mulțumesc, doamna Veronica. Thank you very much, Madam Hubner, and um, thank you for the opportunity to respond in, in this debate. Mulțumesc, doamna Hubner, mulțumesc pentru ocazia de a reacționa în această dezbatere și mulțumesc pentru inițiativa de a lansa acest studiu, pentru că el va fi o contribuție foarte interesantă la o dezbatere care are deja loc. Abia am primit raportul, deci nu pot comenta asupra conținutului său, însă din ce am auzit și din ce a spus uh, Julie, cu siguranță noi, Comisia, am fi de acord cu multe dintre concluziile lui, deși poate nu cu toate. Și examinând aceste concluzii, ele se concentrează pe multe chestiuni care sunt dezbătute atât în Parlament cât și în Consiliu, așadar cred că este foarte util să avem aceste contribuții și concentrarea pe rezultate este una dintre trăsăturile principale ale reformei și trebuie să uh, fiu în dezacord cu ce a spus Judy în legătură cu faptul că nu am uh, recunoscut nevoia unei schimbări culturale. O recunoaștem. Poate că nu este exprimată în textul propunerii de reglementare, dar, propunerilor de reglementare, dar recunoaștem faptul că o concentrare pe rezultate ar putea fi uh, un lucru revoluționar pentru politica noastră. Încercăm să ca programele noastre să aibă o capacitate mai bună de a explica și articula uh, ceea ce doresc să realizeze și să avem un management mai bun. Cred că acest lucru nu se întâmplă acum, pentru că, așa cum ați spus, acum ne concentrăm pe chestiuni cum ar fi absorpția sau corectitudinea financiară și corecțiile financiare. Pericolul este că dacă mergem doar în această direcție, putem sfârși prin a cheltui corect banii, dar cu efecte limitate. Și cred că în contextul crizei și a resurselor limitate, asta nu este un lucru pe care ne-l putem permite la nesfârșit. Pentru a informa Comisia, noi la Digiregio am uh, făcut un exercițiu pilot uh, prin intermediul căruia am testat această concentrare pe rezultate în prioritățile programului actual, ca să vedem cum ar funcționa. Și am descoperit că, ar exista o schimb, că a existat o schimbare semnificativă. Am făcut acest lucru în 20 de țări membre, într-o serie de regiuni și vom uh, publica în curând un raport. Am constatat că indicatorii pe care îi folosim în programele noastre actuale nu reușesc să descrie ce încearcă programele să realizeze și uh, Uh, au fost descoperite probleme în ce privește stabilirea țintelor, confuzia între indicatori, uh, prea mulți indicatori, uh, lucruri pe care le vedem pe teren. Însă am constatat de asemenea că statele membre și regiunile sunt în general foarte interesate în a evolua către această concentrare pe rezultate. În ce privește problema indicatorilor, vreau să subliniez ceva care este important pentru noi și anume că uh, Trebuie să nu mai privim indicatorii ca o chestiune tehnică și potrivită doar pentru discuții între experți. Credem că este foarte important ca indicatorii să exprime clar ceea ce fac aceste programe. Și uh, o mare parte din dezbatere legată de indicatori o dezbatere de bun simț, pentru că dacă începi să te uiți la acești indicatori, să-i examinezi și să examinezi progresele anuale, un lucru care ar trebui să se întâmple în rapoartele noastre de implementare uh, este că vedem că am putea face acest lucru mult mai bine și asta uh, e o dezbatere continuă la nivel european, la nivelul statelor membre și la nivelul regiunilor în legătură cu ce realizăm cu aceste programe, pe ce cheltuim banii, de ce, ce vrem să schimbăm. Uh, acestea sunt, cred, chestiunile pe care vrem să le aducem în dezbatere. În ce privește indicatorii comuni și indicatorii specifici de program, vrem să avem niște indicatori comuni pentru a putea să îi agregăm la nivel european, astfel încât să putem spune, de exemplu, acestei comisii ce se întâmplă cu politica de uh, coeziune. Și în ce privește indicatorii, cred că avem nevoie de indicatori mai specifici pentru program pentru fiecare program în parte care să arate care sunt și să descrie schimbările pe care programele încearcă să le realizeze. Cred că totul depinde de contextul în care ne aflăm și uh, încercăm să susținem regiunile și statele membre ca să identifice indicatori mai puțini și mai orientați spre rezultate și să-i poată monitoriza uh, în timp și să-i putem dezbate de-a lungul timpului. Un ultim comentariu era că în discuțiile uh, actuale Comisia a pregătit uh, câteva fișe uh, care explică unele dintre elementele despre care am discutat astăzi. Știu că acestea au uh, fost transferate Parlamentului, au fost trimise Parlamentului. Mă gândeam dacă ele n-ar putea să apară în versiunea finală a raportului, mai ales pe unele chestiuni legate de cadrul de performanță, unde cred că a existat o neînțelegere a conținutului propunerii Comisiei cadrul de performanță se referă la monitorizarea uh, faptului că programele sunt implementate așa cum este planificat și reperele pentru cadrul uh, de performanță ar trebui să fie sub controlul autorităților de management. Nu vrem să creăm un sistem prin care ar exista sancțiuni, penalizări pentru uh, nerealizarea unor lucruri care nu sunt sub controlul autorităților de management și uh, Cred că acest lucru este explicat foarte clar în fișa pe care am uh, uh, trimis-o recent. Așadar, uh, salutăm acest studiu și suntem nerăbdători să-l putem examina în detaliu și am fi bucuros să mai avem și alte ocazii de a discuta în cadrul Comisiei despre el. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc înainte de a închide acest punct. Vreau să mai fac o referire la ce a spus mai devreme doamna Pelegrin, și anume rolul Parlamentului European. Cred că acum un an am avut de asemenea o discuție uh, în care era foarte clar că am vrea să vedem că în fiecare an când avem o discuție privind procedura de descărcare, deci practic când discutăm despre toate erorile pe care le fac statele membre în această politică, am vrea să avem și o dezbatere a rezultatelor, ca să putem să Uh, comparăm uh, uh, și vedem care e raportul între rezultate și greșeli, care sunt rezultatele respectării acestor reguli financiare pentru a vedea care este practic valoarea adăugată a acestei politici pentru cetățenii europeni și vă mulțumesc foarte mult că ați subliniat acest rol al Parlamentului. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentare, a fost o plăcere să vă ascultăm, chiar dacă Comisia nu e de acord 100% cu ce spuneți, totuși a fost foarte util pentru noi să vă avem aici, la acest stadiu când discutăm despre următorul cadru de reglementare, despre următoarea perioadă. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene în contextul strategiei Europa 2020, raportul Texera. Aș ruga uh, raportorii din umbră să fie cât se poate de succinți în comentarii pentru că nu avem uh, foarte mult timp. Așadar, uh, dau cuvântul uh, raportorului mai întâi. tenta să ser também um pouco. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să încerc să fiu cât mai succint ca să economisim timp. Politica de coeziune joacă un rol important în ce privește Uh, dezvoltarea regiunilor comunității. Există însă și un aspect politic al coeziunii. Coeziunea este fundamentală uh, dacă vrem ca aceste regiuni să îndeplinească scopurile din strategia UE 2020. Acum, uh, fără coeziune, îndeplinirea acestor obiective ar fi pură utopie. Așadar, vrem să avem o strategie sustenabilă, inteligentă și inclusivă și nu se poate uita despre zonele acestea ultraperiferice în nicio strategie a Uniunii Europene. Aceste zone uh, au condiții printre cele mai dificile și de aceea uh, coeziunea, fondurile de coeziune sunt importante, fondurile structurale în special, uh, pentru ca aceste constrângeri să poată fi transformate într-un potențial de creștere și pentru a reduce inegalitățile. Proiectul meu de raport este împărțit în trei zone principale. Prima zonă se referă la, un, la o abordare diferențiată pentru zonele ultraperiferice, și o a doua zonă se referă la tratamentul specific uh, privește politicile comunitare pentru aceste zone, iar în al treilea rând este o mai bună guvernanță și o introducere a acestor uh, zone ultraperiferice în Uh, o inserare a lor în spațiul uh, geografic european, pentru că nu, dacă nu vrem ca aceste regiuni să se îndepărteze, să se îndepărteze de noi, trebuie să le tratăm într-un anumit uh, mod. În cadrul financiar multianual 2013-2020, noi considerăm că va trebui să abordăm această chestiune și cred că există uh, puncte în acest cadru la care ar trebui să dăm foarte multă atenție. Bugetul european 2007-2013 a avut niște sume importante, iar bugetul 2013-2020 are o sumă de 1025 de miliarde. Coeziunea are 376 de miliarde. Și la asta trebuie să adăugăm și banii din facilitatea Connecting Europe. Așadar, trebuie să ne asigurăm că uh, nu depășim bugetul, pentru că depășim uh, bugetul PAC pentru aceste activități de susținere. Însă, în general, cred că vom avea de-a face cu o reducere de 10% a sumelor pe uh, care le luăm în considerare inițial. Dacă comparăm sumele dedicate celor trei domenii pe care le-am menționat, evident, acestea vor trebui să fie diferite, pentru că va trebui să dăm uh, mai multă atenție zonelor pe care vrem să le uh, aducem la un anumit nivel. Vom avea o categorie uh, de zone de tranziție la care merg 14 miliarde de euro și acești bani vor fi dedicați eforturilor de creare de locuri de muncă și de competitivitate. Uh, această activitate, de exemplu, are un buget alocat de 53 de miliarde în următoarea perioadă față de 55 în perioada anterioară. Așadar, trebuie să nu uităm că uh, a existat o reducere de 3% față de anvelopa financiară precedentă și dacă ne uităm la uh, zonele ultraperiferice, Uh, s-a produs o reducere de 976 de milioane de euro între 2007 și 2013, aproximativ. Iar pentru perioada 2013-2020, cred că scăderea va fi similară. Așadar, pentru mine e foarte dificil să le explic cetățenilor mei de ce când de ce zone foarte bogate, printre cele mai bogate din Europa, știu eu, Londra sau Bruselul, Uh, care au uh, 230% din PIB-ul mediu uh, european, aceste, aceste zone beneficiază de creșteri bugetare, pe când cele mai sărace zonele Europei au parte de tăieri bugetare. Zonele cele mai sărace, cetățenii cei mai în, în nevoie, cei mai nevoiași din Uniunea Europeană vor trebui să suporte tăieri bugetare de aproximativ 25%. Dacă comparăm 976 de miliarde de euro cu 927, să nu uităm că perioada 2007-2013 include și zonele ultraperiferice, deci asta face ca cifrele să fie și mai rele. 2013 milioane de euro, 2007-2013 cu 926 milioane de euro, 2014-2020. Deci dacă comparăm cele două perioade, uh, în primul cadru financiar s-a discutat despre o, o definiție diferită. Deci, de fapt, scăderea nu e de 25%, este de undeva 40% mai degrabă. Uh, și, așadar, uh, dacă examinăm această diferență, diferență de definire care se produce în al doilea cadru financiar Uh, multianual, vedem într-adevăr că scăderea e de 40%. Dacă am putea să uh, examinăm uh, cu mai multă atenție cifrele, vom înțelege că e vorba de această scădere de 40%. Acestea sunt fapte pe care cred că trebuie să le luăm în considerare. E de neînțeles cum uh, aceste zone ultraperfece sunt pur și simplu uitate, lăsate la o parte de comisie. Cum uh, uh, se poate afirma faptul că aceste zone ultraperiferice își pot dezvolta o strategie pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și așa mai departe, cu 40% tăiere de fonduri. De aceea, acest raport și dezbaterea generală Uh, vin, uh, vine odată cu dezbatere pe tema zonelor ultraperiferice și cred că este un lucru bun să discutăm despre aceste tăieri foarte mari. Cred că aceasta este problema pe care ar trebui să ne concentrăm. Ar trebui să ne stabilim, să ne organizăm calendarul de lucru în așa fel încât să reușim să influențăm poziția Comisiei Europene, să ne asigurăm că mesajul nostru uh, ajunge la ei, pentru că trebuie să fim hotărâți și să manifestăm o poziție uh, foarte clară la ceea ce se întâmplă acum. Să ne asigurăm așadar că uh, și la comisie suntem auziți și comisia înțelege care este opinia noastră. Documentul inițial, în versiunea lui engleză, a fost trimis la traducere. Cred că traducerea are nevoie de unele modificări. Avem acum o nouă variantă. Dar aș vrea totuși să mulțumesc uh, secretariatului pentru activitatea sa și pentru uh, dorința de a coopera în a îmbunătăți textul și încă o dată de a transmite acest semnal Comisiei. Așadar, ă, Asta este mesajul meu principal. Ă, ă, e vorba de niște tăieri bugetare enorme și mulțumesc acum colegilor care sunt raportori din umbră. Patrice Tironiu. Doamnă președinte, dragi colegi, Comisia noastră, Regi, este conform uh, statutului Parlamentului, Comisia uh, responsabilă de abordare orizontală a chestiunilor legate de regiunile ultraperiferice și nu putem decât să salutăm uh, voința președintelui nostru și a colegului Texera ca acest raport să vadă lumina zilei. Și aș dori uh, mai întâi să subliniez munca importantă făcută de raportorii noștri pe acest dosar extrem de vast este regretabil că unele traduceri ale acestui raport uh, au creat unele probleme acestui efort prin greșelile existente și au privat pe unii colegi de posibilitatea de a se familiariza mai bine pe acest dosar și de a înțelege mai bine problemele. În ce privește fondul raportului, estimez că prima prioritate ar trebui să denunțăm scăderea alocării specifice bugetare pentru aceste uh, regiuni. Este absolut injust ca aceste regiuni să fie singurele cărora li se schimbă uh, categoria și să aibă o scădere a alocărilor lor. De altfel, aș vrea ca în numele grupului meu să introduc o serie de amendamente menite să clarifice uh, domeniile de intervenție în uh, această politică de coeziune modalitatea de acțiune se spune că trebuie să fie coordonată la nivelul Uniunii Europene, însă pe de altă parte trebuie să înțelegem și specificitățile fiecărei regiuni și uh, să ne adaptăm la acestea prin măsuri uh, dedicate. De aceea trebuie anumite măsuri în ce privește criteriile de atribuire a fondurilor, utilizarea finanțării inovatoare, uh, procedurile de achiziții publice, uh, mai ales pentru finanțarea infrastructurii. La acest ultim punct este insuficient să avem mecanisme de interconectare în Europa. Asta se întâmplă în același moment în care Comisia, de exemplu, uh, denunță insuficiența, insuficiența accesului la piața unică. Deci nu suntem deloc coerenți cred că există beneficii dacă ne-am, uh, adopta, dacă ne-am adaptat mai bine acțiunile interne și externe ale Uniunii Europene. Propunerile Comisiei în ce privește cooperarea sunt interesante, dar din nou se găsesc uh, anumite limite vizibile datorate acestei abordări tehnocratice de sus în jos. De exemplu, Comisia dorește ca toate țările partenere să valideze uh, promis, pro, pro, propunerea Parlamentului în ce privește cooperarea teritorială, înainte chiar ca ea să-și exprime poziția pentru următoarea reuniune de la Maiot. Uh, asta va crea o situație neplăcută și știți că e vorba de un conflict uh, vechi cât Organizația Națiunilor Unite. Bazându-ne pe competența comisiei noastre, ar trebui să facem propuneri care să nu se limiteze doar la politica regională, ci care să fie de fapt o abordare regională a problematicii uh, acțiunii Uniunii Europene. Este un demers pe care eu îl susțin și din acest punct de vedere voi face câteva propunere. Propunere începește pescuitul, uh, reglementări fiscale și vamale și comerțul și comerciale. Cred că principiul că ceea ce este conceput pentru continentul european are nevoie de o minimă adaptare pentru zonele ultraperiferice dacă vrem să aibă eficacitate și mi se pare că trebuie să avem o abordare inovatoare a articolului 359 care ar permite acestor regiuni din Tratatul Uniunii Europene, care ar permite acestor regiuni să devină un pilot sau, și să intre în avangarda Uniunii Europene în ce privește experimentarea reglementării comunitare deci, care apoi ar putea fi în beneficiul întregii Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Is Catherine Gre Mulțumesc. Doamna Catherine Gres e prezentă? Nu? Dar colegul nostru de la prezidiu este prezent și va lua cuvântul. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să prezint scuzele doamnei Catherine Gres, care nu a putut să fie prezentă astăzi. Și trebuie să vă spun că sunt pentru prima dată în această situație, deci sper să fiți indulgenți cu mine. Am câteva observații de făcut. Nu se face aici trimitere la un studiu important în care e vorba despre politica regională și de uh, consecințele schimbărilor climatice și poate că ar trebui să luăm în considerare și rezultatele acestui studiu. Poate că am putea să um, includem în text și o trimitere la acest studiu atunci când vorbim despre agricultura durabilă, de exemplu. De asemenea, la alineatul al șaselea, Aici vorbim de um, acorduri comerciale între Uniunea Europeană și alte state și aici, de asemenea, trebuie să vedem care sunt consecințele acestor acorduri asupra producției locale. La punctul 12 am vrea să se facă trimitere la eficiența energetică. Și noi suntem pentru o mai bună guvernanță în uh, spațiul Uniunii Europene și în uh, regiunile ultraperiferice, credem că ar trebui să dăm posibilitatea acestor regiuni să uh, se integreze mai bine la nivel de guvernanță, pentru că eu vin dintr-o regiune care se compune din 48 de insule Uh, și aici uh, e destul de greu să vezi coeziunea între aceste spații. Uh, e nevoie ca acestea să fie mai apropiate pentru a putea participa la aceleași procese. Președinta, vă mulțumesc. Um, vă rog să depuneți ca amendamente aceste dorințele dumneavoastră. Domnul Vlasac acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să salut o serie de recomandări pe care le aduce acest raport. Uh, de exemplu, politici care să fie prietenoase cu întreprinderile cu privire la fiscalitate și impozitare pentru a îmbunătăți competitivitatea regiunilor ultraperiferice. Apoi, faptul că acestea se poată uh, investi în cercetare și inovare prin uh, rețelele europene de susținere pentru a reduce dependența acestora de uh, agricultură. Cu toate acestea, am și multe îngrijorări. În aceste vremuri de austeritate economică și de consolidare fiscală, în Uniunea Europeană e nevoie de uh, reduceri la buget. Și în cadrul financiar multianual propus de comisie, sumele alocate regiunilor ultraperiferice pentru 2014-2020 sunt reduse. Aceasta este și poziția noastră. Nu putem putem să acceptăm uh, înăsprirea uh, măsurilor de susținere pentru uh, aceste regiuni. ECR-ul consideră că viitorul economic al acestei regiuni depinde de comerț și de uh, creșterea comerțului privat și nu de subvenții și mai mari oferite sectorului public și nu prin extinderea politicii agricole comune actuale conceptul de regiune ultraperiferică pare să se aplice în mod exclusiv uh, regiunilor insulare. De ce doar insulele ar trebui să beneficieze de aceste trăsături uh, caracteristice, chiar dacă toate statele membre au nevoie, au, de fapt, regiuni ultraperiferice care necesită atenție. Mulțumesc! Domnul Lamargi, Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Teșera pentru calitatea muncii sale. Aș dori să-i spun că subscriu în mare orientărilor și propunerilor care sunt făcute în cadrul acestui raport. Este un raport care vine la momentul foarte bun din două motive. În primul rând, acest raport a fost făcut la câteva săptămâni de la noua comunicare a Comisiei uh, Europene, Europene cu privire la regiunile ultraperiferice. Cred că pozițiile conținute în acest raport vor fi un element important de inspirație pentru comunicarea viitoare a Comisiei. Un al doilea motiv, criza afectează întreaga Uniune Europeană. În acest context de criză, este important ca această comisie din care facem noi parte, ca Parlamentul European, să își reafirme sprijinul față de regiunile ultraperiferice. Știm cu toții, aceste zone au o economie foarte fragilă, depind foarte mult de exterior, sunt foarte îndepărtate de marile piețe. Acest lucru înseamnă că ele sunt primele afectate de către criza prin care trecem. Din acest punct de vedere, raportorul are dreptate să insiste asupra, nevoia de a, asupra nevoii de a menține uh, angajamentele financiare pentru următorul exercițiu financiar. A avut de asemenea dreptate să sprijine dezvoltări legate de programul POSEI. Știm cu toții că există probleme care vizează alocarea specifică în acest sens. Și am intervenit pe acest subiect atunci când am vorbit cu domnul comisar Han. Întrebarea mea este, a fost, ne puteți spune care au fost motivele care au dus să propuneți o astfel de scădere de mai mult de 40%? Întrebarea mea nu și-a găsit răspunsul atunci. Cred că Deputații trebuie să insiste pe lângă comisie să găsească un răspuns. Este o întrebare esențială, deoarece viața este scumpă și toate aceste regiuni ultraperiferice trec prin probleme asemănătoare. În această dimineață am sosit din Reunion. După cum știți, acolo criza are efecte foarte grave Viața este foarte scumpă acolo și această viață scumpă provine din faptul că insula Reunion depinde de exterior foarte mult. Prețul energiei cauzează probleme, materiile prime și produse alimentare sunt de asemenea foarte scumpe. Toate acestea sunt chestiuni centrale din punctul meu de vedere. Chestiunea centrală este energia. Aceasta este cheia. Dezvoltarea energiilor regenerabile este extrem de importantă. Acest lucru apare ca un punct central în raportul colegului nostru Teixeira. Cred că regiunile ultraperiferice pot atinge, din acest punct de vedere, un obiectiv de autonomie energetică. Nu este un obiectiv iluzoriu. Președinta, vă mulțumesc frumos. Maria Irigoyes. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut și eu acest raport excelent care ne vorbește despre provocările la care trebuie să facă față regiunile ultraperiferice. Raportul, practic, ne arată foarte multe elemente din raportul Solves, raporturi, uh, raportul președinților regiunilor ultraperiferice, diverse alte întâlniri care au, fost, care au avut loc. Sunt de acord cu raportorul că trebuie să tratăm în mod specific aceste regiuni ultraperiferice. Este extrem de important să aplicăm alte criterii acestor zone. Nu este vorba de PIB per capita. Trebuie să luăm în considerare realitatea acestor regiuni prin uh, indicatorii pe care le-am în considerare. Șomajul în rândul tinerilor, de exemplu, abandonul școlar, acest gen de criterii sunt importante. Este necesar să întărim instrumentele, instrumentele de sprijin, mai ales de sprijin financiar. Trebuie să finanțăm în mod adecvat aceste regiuni. S-a vorbit despre o reducere de 45%, precum și de compensarea costurilor suplimentare în activități pescărești, de exemplu. Trebuie într-adevăr ca în aceste regiuni să se dezvolte o economie maritimă. Trebuie să menționăm și faptul că există nevoia de a realiza studii de impact înaintea ratificării unor, studii, unor acorduri internaționale. Este de preferat să prevenim decât să vindecăm anumite, să rezolvăm anumite probleme. Iată de ce mi se pare extrem de important să există criterii specifice de uh, alocare, independent de distanță. În concluzie, voi spune că nu sunt de acord cu propunerea domnului Teșerea aceea de a utiliza alte criterii pentru redistribuirea fondurilor suplimentare. Cred că propunerea actuală, bazată pe criteriul populației, este cea mai eficientă. Vă mulțumesc și mulțumesc și domnului mhm. Teșerea pentru acest raport excelent. Voi prezenta anumite uh, amendamente cu propunerile mele. Aș dori să spun că acest raport este oportun. Ceea ce am primit de, de la conferința președinților, președinților ne arată faptul că trebuie să trezim lumea la realitate, să conștientizăm populația. Este un raport foarte important. Trebuie să definim o nouă strategie. Această inițiativă ne va propune, ne va permite, înainte de inițiativa Comisiei, să facem ceva. Parlamentul va putea oferi idei și opinii Comisiei. Cred că este un raport foarte bun și că a fost prezentat la momentul potrivit. Raportul abordează problemele principale care survin atunci când e vorba de o piață internă comună. aceste zone sunt cumva detașate de continent, însă noi, în cadrul politicii de coeziune, nu ne dorim acest lucru. Ar fi interesant de găsit o nouă politică pentru aceste tipuri de zone. Trebuie să avem definiții foarte clare, trebuie să existe programe operaționale foarte specifice pentru zonele ultraperiferice. Felul în care ne, des, ne definim modelul de dezvoltare pentru o regiune este extrem de important. Astfel putem obține, putem atinge obiectivele pe care ni le propunem. Și astfel regiunile își vor putea dezvolta în întregime potențialul. Ultimul vorbitor spune doamna președintă, Ivar Scott Banis. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că principalul mesaj care reiese din raportul domnului Teșere este de ce sunt atât de drastice scăderile, tăierile. Numerele pe care ni le-a prezentat el, 40% și alte numere pe care nu le-am înțeles în mod clar, cred că vor exista întotdeauna probleme până când vom primi un răspuns clar de la comisie. Acum patru săptămâni, domnul Han se afla lângă dumneavoastră. I-am prezentat un tabel. Nu era vorba de PIB pe capita. Dacă am, am adăugat și programul Connecting Europe la politica de coezi- coeziune, se adaugă 1,7%. Apoi, i-am mai prezentat și alte cifre. care va fi situația pentru zonele în tranziție, pentru regiunile bine dezvoltate și pentru alte zone. Au trecut patru săptămâni și n-am primit niciun răspuns. Cifre. Trebuie să primim un răspuns clar aici, în această comisie. Trebuie să explicăm tuturor membrilor comisiei și acest lucru ar trebui să fie făcut mai bine în scris. Cum se explică aceste cifre? În răspunsul pe care l-am primit acum o lună, nu a existat nicio cifră. Și aceasta este o problemă a zonelor ultraperiferice. Ce putem înțelege noi de aici? Nu putem permite o creștere atât de mare a plăților și de aceea nu este posibil. Dacă ne uităm la cifrele per capita, care nu ne-au fost uh, oferite până în prezent, atunci putem discuta în mod mai constructiv, dar aceste cifre nu ne-au fost oferite. Din câte înțeleg eu, acum nu putem răspunde la întrebarea principală, sunt vorbe în vânt. Din câte înțeleg eu, raportorul spune că în zonele ultraperiferice se vor reduce cu 40% fondurile. Eu nu, nu vine să cred, mie nu vine să cred acest lucru. Dacă spune el, atunci așa o fi. Avem însă nevoie de cifre foarte clare. Pe punctul, urmă, punctul următor este cadrul financiar multianual. Trebuie să fim foarte cinstiți, trebuie să înțelegem cifrele. Nu putem spune dați-ne bani din neant. Ce trebuie să știm este dacă este realist pentru ca unele regiuni să aibă creștere 47% și alte zone convergente să aibă scădere foarte mare, alte regiuni să aibă 4% și regiunile ultraperiferice să fie în scădere cu Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult, domnul Nuno Teixeira. Muito obrigado. Eu vou tentar eh, resumir um pouco. Da, mulțumesc. Am să încerc să fac un rezumat și o să încep exact cu sfârșitul. Da, colegul meu are dreptate. Și în avizul său, care a fost prezentat în Comisia pentru Buget, într-adevăr, cifrele nu sunt cele bune, cifrele prezentate. Eu, personal, am adresat o întrebare scrisă cu privire la aceste cifre pentru fiecare rubrică uh, la buget. Și, în mod clar, cifrele pe care le-am primit de la comisie sunt greșite. Undeva s-a stregurat o greșeală. Uh, cifrele pe care vi le-am prezentat astăzi sunt, din câte știu, cifrele corecte. Și reducerile pentru regiunile ultraperiferice sunt de aproximativ 47%. Da. un miliard 500 de mii pentru 2014 ajungem la undeva la 926 de milioane care sunt, uh, vor fi împărțite pentru regiunile ultraperiferice și sunt într-o totul de acord cu ceea ce a spus colegul Vlasac. Eu nu cred că aici ar trebui să transmitem uh, mesajul complet greșit că e vorba de uh, regiuni uh, insulare, Guiana franceză este lângă Brazilia, nu este o insulă, e doar o regiune ultraperiferică la aproximativ 10.000 de kilometri departare de Europa. În niciuna dintre aceste regiuni nu oamenii nu, dor să tr- nu doresc să trăiască până la sfârșitul vieții pe seama, pe cheltuiala Uniunii Europene. Nu, doresc pur și simplu să aibă șansa de a aduce o viață demnă ca și toți ceilalți cetățeni. Și de aceea trebuie să uh, tratăm aceste regiuni cu atenția necesară, pentru că nu putem să comparăm o regiune din centrul Europei cu o regiune de undeva din Guinea franceză sau din Guadalupe la mii de kilometri de continent. E vorba de probleme geografice și tot felul de um, alte um, alți parametri care nu permit o, o astfel de uh, de uh, nu, nu permit să facem o comparație între regiunile ultraperiferice și cele de pe continent. Uh, și pot să vă spun foarte clar că aceste regiuni și aceste regiuni au introdus măsuri de austeritate. În Madeira, de exemplu, știți foarte bine că acum în Portugalia se implementează un program de austeritate foarte sever uh, Uh, sub, uh, sub uh, supravegherea, supravegherea Troicăi, Comisia Fondului Monetar Internațional, a tuturor actorilor cunoscuți și pot să vă spun că în bugetul nostru viitor avem aproximativ 126 de milioane mai puțin. În anul 2011 din cauza întreruperii negocierilor cu privire la extinderea sistemului preferențial, s-au pierdut 140 de milioane de euro pentru această regiune. Deci există și uh, alte instrumente care, uh, de care aceste regiuni nu vor mai beneficia, dar instrumentele de susținere din partea Uniunii Europene trebuie să rămână. Și acest aceste fonduri despre care am vorbit, uh, acestea nu se referă doar la regiunile ultraperiferice. Sigur că întotdeauna uh, putem să arătăm cu degetul, uh, dar există și regiunile din nord care sunt foarte slab populate, care intră în același pachet cu regiunile ultraperiferice. Și nu putem să spunem că regiunile ultraperiferice sunt singurele care cer bani uh, de la bugetul european. Nu e, nu e corect. La articolul 11 există condiții ex ante și există condiții de ca 15% dintre aceste fonduri să fie alocate pentru obiective tematice și regiunile nordice care, au, uh, care sunt slab uh, populate Uh, de asemenea trebuie să îndeplinească aceste criterii. Deci, singurul lucru pe care eu îl cer este ca uh, oamenii să fie tratați în mod egal, pentru că oamenii care uh, trăiesc în regiunile bogate nu pot să vadă că li se reduc fondurile cu 3% și în regiunile uh, mai sărace să reducem cu mai mult. Președinta, mulțumesc. Înțeleg că și Lambert van dorește să intervină foarte pe scurt. Da, da, vreau să fac și o observație față de mine și față de domnul Teșeira și de toți ceilalți colegi eh, care doresc să depună amendamente. Ar trebui să realizăm că e vorba de un raport din proprie inițiativă cu privire la modul în care vrem să utilizăm filosofia Europa 2020 și politicile acestea pentru regiunile insulare, pentru regiunile ultraperiferice nu acesta e documentul pe care să purtăm dezbatere privind următorul cadru financiar multianual. Deci, haideți să ne limităm la obiectivul acestui raport și anume de a vedea cum anume Europa 2020 poate fi aplicată mai bine în beneficiul regiunilor periferice. Să nu intrăm acum în amendamente, în dezbateri legate de chestiuni financiare care nu se regăsesc în acest document. Asta e o observație simplă din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, da. Ana Paula Lacey este uh, șef de unitate, este alături de noi, dar n-am să-i dau cuvântul, ci am să o rog să transmită din partea noastră acest mesaj comisiei. Avem nevoie de o întâlnire cu comisia pentru a înțelege aceste cifre pe care le avem pe masă, pentru a vedea care sunt cifrele bune și pentru ca împreună cu comisia să putem să decidem uh, cum anume putem să primim aceste clarificări. Mulțumesc deocamdată tuturor pentru această discuție. Cred că ceea ce a spus Lambert e foarte clar, nu trebuie să, respect, să repet acest, uh, această observație. Mulțumesc pentru ea. Vă anunț, vreau să vă propun data de 1 martie la ora 3 după amiaza ca dată limită de depunere a amendamentelor și vreau să vă rog într-adevăr să vă uh, Uh, focalizați asupra obiectivelor raportului și discuțiile pe alte chestiuni importante legate de politică pot fi uh, purtate la momentul necesar. Uh, chestiunea regiunilor ultraperiferice va reapărea și atunci când discutăm despre cadrul de reglementare. Trecem așadar la punctul următor de pe ordinea de zi, avizul lui domnului Kovacev cu privire la cadrul financiar multianual avem alături de noi pe cei doi raportori de la uh, bugete, domnul Böge și domnul Calfin, vreau să vă spun că nu trebuie să purtăm acum o dezbatere asupra bugetului, dragi colegi. Vom avea foarte mult timp pentru acest lucru, ci suntem aici pentru a asculta pe, ce, pe cei doi raportori care ne vor explica care este procesul în momentul actual, cum va evolua acest proces în perioada următoare. Și nu știu dacă cine anume dorește să înceapă prezentarea. Andrei Covaceu și apoi uh, am să dau cuvântul cel de raportori. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru posibilitatea de a face un schimb de opinii cu raportorul de fond cu privire la cadrul financiar multianual și la regulamentul aferent. Să vă reamintesc ce am discutat data trecută despre această procedură de aviz conform pentru adoptarea cadrului financiar multianual Uh, articolul 312 din tratat, care nu permite Parlamentului decât să spună da sau nu propunerii Comisiei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că depindem foarte mult de pașii făcuți de Comisia pentru Bugete, mai ales intenția sa de a prezenta un raport interimar privind cadrul financiar multianual, conformitate cu um, regulamentul, regula 81 din regulamentul de procedură. Mă bucur că cei doi coraportori sunt aici. Din câte știu până acum, Comisia pentru Bugete nu a luat o decizie clară cum va aborda acest dosar. Um, deci, contribuțiile uh, comisiilor de specialitate la negocierea următorului cadru financiar multianual sunt puțin neclare. Um, la o întâlnire cu domnul Eric Van Prescop de la DG Regio din Comisia Europeană am discutat uh, Um, cum stau negocierile în Consiliu și am, ne-am concentrat asupra mandatului de negociere. Cele două grupuri de lucru implicate, prietenii președintelui și un, grupul de, un grup de lucru sectorial, grupul prietenii președintelui se ocupă de chestiuni bugetare și celălalt grup de uh, pachetul politic, de Eh, cel de coeziune, politica agricolă comună și toate care au implicații asupra bugetului european și partidul, eh, lucrul de lucru, grupul de lucru sectorial se ocupă de chestiuni legate de politica de coeziune, concentrare tematică. Cu toate acestea, în discuțiile cu domnul Fambresca am realizat că nu există o linie foarte clară de demarcație între activitatea acestor două grupuri de lucru. Pachetul de negociere pe care președinția daneză dorește să o prezinte, să-l prezinte Consiliului în iunie va fi uh, materialul de bază pentru uh, ca statele membre să negocieze și sperăm că își, se va pune de acord asupra uh, acestui uh, instrument de negociere, negotiation box. În ceea ce privește cifrele, cred că comisia noastră ar trebui într-adevăr să se ocupe de uh, resursele locate politicilor care ne revin conform uh, raportului de la Riga. Am observat că este o dezbatere în care se spune că n-ar trebui să vorbim despre cifre, dar pentru ca vocea să ne fie auzită, cred că ar trebui să vorbim și despre cifre. Mă bucur că cei doi coraportori sunt aici și aștept cu nerăbdare să ascult uh, care vor fi pașii următori. Sigur, puteți noastră să decideți cine va intra, cine va lua cuvântul. Am înțeles în ordine alfabetică, deci Remer Böge. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem aliați, chiar dacă venim din două grupuri politice diferite, pentru că, de fapt, trebuie să ne fie un lucru clar tuturor. Dacă Parlamentul, în această procedură de aviz conform pentru CFM, vrea să își impune voința în anumite chestiuni, atunci numai împreună o vom putea face. Acest lucru e valabil și pentru uh, procedura legislativă și pentru procedura bugetară. Numai împreună putem să obținem ceva, dacă vrem să avem succes în acest moment în care întregul uh, context politic și instituțional nu este foarte uh, ușor. Uh, ceea ce adoptă plenul cu o mare majoritate, uh, ce a adoptat, de fapt, uh, în urma raportului domnului Salvador Gariga. Și vreau să vă readuc aminte despre ce este vorba aici. Comisia pentru bugete este competentă pentru cadrul financiar multianual, inclusiv pentru cheltuieli și uh, venituri și uh, comisia dumneavoastră este uh, responsabilă de politica de coeziune și știm că vom, uh, va trebui să discutăm și să ne coordinăm, să coordonăm eforturile și să vedem cum facem acest lucru um, în maniera optimă. Și uh, dorim să uh, continuăm acum în președinția danez, cu președinția daneză acest drum al dialogului intensiv pe care l-am purtat și cu președințiile precedente. Uh, pentru acest lucru, sigur că este necesar un mare angajament și, de asemenea, e nevoie de, uh, a fost nevoie și de o măiestrie de negociere. Și apoi, conform articolului 312 din Tratatul de la Lisabona, avem această procedură de aviz conform în cazul CFM. Deci putem, într-adevăr, să spunem la sfârșit doar da sau nu. Deci, putem să spunem doar da sau nu, să vă fie clară și ordinea. În același timp, la aliniatul 5 al acestui articol, există o formulare care spune că Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să uh, Uh, întreprinde toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea cadrului financiar multianual. Și acesta a fost punctul de pornire pentru ca într această noapte lungă uh, de negocieri, parlament, uh, delegații naționale au încercat să scoată afară Parlamentul European din negocieri. Din păcate, din fericire, am reușit să oprim acest proces. Și acum, Sigur că vrem ca litera și spiritul acestui acord să fie puse în aplicare. Și acum trebuie să avertizăm uh, Consiliul, și anume, după reuniunea Consiliului General, delegația de negociere trebuie ca în această fază, din martie până în iunie, să intrăm într-adevăr în negocieri cu Consiliul. Nu să fie doar un schimb de opinii prietenesc între noi, ci negocieri adevărate, pentru că dacă nu, atunci apare într-adevăr pericolul de uh, a nu se obține o majoritate în Parlament pentru cadrul financiar multianual trebuie să discutăm nu doar cifrele, ci toate chestiunile, inclusiv lucrurile care se scriu mic la subsolul paginii. Deci, în acordul interinstituțional uh, se spune foarte clar că, într-adevăr, trebuie să discutăm și chestiuni tehnice, dar, în primul rând, acordul trebuie să fie unul politic. Trebuie să vedem cum arată structura bugetului, care este flexibilitatea pe care vrem să o avem procedura bugetară și toate celelalte aspecte. Și noi sperăm că, într-adevăr, vom reuși, prin această uh, pregătire a uh, negotiation box prezentată de președinția daneză, sperăm că vom reuși să intrăm, într-adevăr, într-un dialog intens cu Consiliul, care să pornească de la chestiuni de bază, și anume, în primul rând, în ce măsură doresc să asculte vocea Parlamentului European și să-l implice în această negociere. Deocamdată nu avem o linie foarte clară. Miercuri avem o întâlnire cu grupul de contact sub președinția președintelui Schulz. Acest grup de contact se compune din coordonatorii tuturor grupurilor politice în Comisia pentru Bugete, conform regulamentului de procedură și după această reuniune și președinții anumitor uh, comisii vor fi uh, de asemenea implicați în acest proces și din partea noastră, raportorilor, invitația este de a intra într-un dialog structurat cu toate comisiile de specialitate în următoarele luni, pentru ca toată lumea să știe exact, fiecare să știm ce gândește celălalt. Și în uh, următoarea reuniune de la Strasburg și în următoarele săptămâni de uh, sesiune, dorim să avem permanent uh, întâlniri cu uh, raportorii din umbră și cu toți coordonatorii pentru a avea un schimb de opinii permanent și pentru a putea rapid să ne punem la curent cu ultimele informații. Mai mult decât atât, și asta vom discuta în detaliu miercuri, noi, raportorii, ne-am pus de acord să propunem acest lucru. Vrem să ne pregătim pentru sesiunea plenară din mai, să vedem cum evoluează lucrurile, dar dorim ca în plen să avem o rezoluție care să uh, ofere niște orientări clare pentru Parlamentul European, pe baza, sigur, pe baza elementelor care au fost deja adoptate în raportul Galiga de către plen, pentru că asta nu trebuie reinventate. Mai mult decât atât, apoi, în evoluția lucrurilor, probabil la începutul lui octombrie, ar trebui să elaborăm un raport interimar înainte să ajungem la o situație uh, care să derapeze în Consiliu în ceea ce privește cifrele și poate să uh, consolidăm mandatul nostru de negociere și să avem deci, un raport interimar care să ne consolideze vocea Parlamentului pentru a putea uh, merge mai departe în negocieri în funcție de cum vor sta lucrurile atunci. În ceea ce privește aceste cifre despre care s-a vorbit deja, știu că în diverse grupuri politice sunt diverse opinii. Eu vreau să vă spun un lucru. În anul 2005 am avut un acord între instituții care spune că toate instituțiile se obligă să își facă treaba, inclusiv să pregătească prima lectură dar să, se, să nu se numească cifre, ci cifrele să fie lăsate la sfârșit după ce s-au uh, convenit principiile de bază. Știu că există și alte opinii. Și în momentul acesta pot să vă spun că noi, coraportorii, nu avem nicio problemă să vă prezentăm acum șiruri întregi de cifre. Dar vă rog să vă gândiți ce poate să declanșeze acest lucru, inclusiv la noi în Parlament. Pentru că avem cele două blocuri mari, politica de coeziune, politica agricolă comună, aici avem niște formulări uh, clare. De exemplu, la punctul 67 se spune pentru politica de coeziune că pentru uh, Uh, pentru următoarea perioadă de programare, cifrele din perioada actuală ar trebui cel puțin să fie menținute și cele din politica agricolă comună vor fi înghețate la un anumit nivel, însă se, pot, se poate crea astfel un, uh, o marjă de manevră pentru că avem uh, un procent de deflațiune de 2% pentru întregul buget. Asta e deocamdată ce vrem să vă spun despre pachet și despre compromis. Dacă începem acum, în fiecare proiect legislativ, să trecem cifre, atunci, bun, poate că pentru politica de coeziune lucrurile sunt mai simplu. Dar ce se întâmplă cu alte politici din categoria 1A? Ce se întâmplă uh, cu categoriile din cadrul politicii, politicii externe, care sunt oarecum în concurență unele cu altele. Și până la urmă nu mai avem uh, o perspectivă de ansamblu și o poziție clară asupra uh, ansamblului de cifre. De aceea, și această chestiune va fi discutată în grupul de contact și va trebui să ajungem la o opinie comună. Eu v-am spus doar care este opinia mea personală. Eu cred că pericolul este ca Parlamentul să se divizeze pe baza acestor cifre. Și deci, cred că prin aceasta, dacă ne concentrăm de acum asupra cifrelor, Parlamentul ar putea să ajungă un partener de negociere mai slab pentru că este divizat și ăsta e un pericol mare. Știm cu toții care este situația în Consiliu acum. Este e oarecum un blocaj. Există o mare majoritate a statelor membre care doresc și cer o politică de coeziune care să fie bine dotată cu fonduri, ca și Parlamentul. Uh, sunt state care spun că 1% e deja prea mult. Parlamentul a spus 2013 plus 5%. Asta e minimum minimorum pentru a putea finanța toate cele cerute de tratat. Sigur că în același timp statele membre, dacă nu doresc uh, această finanțare, atunci statele membre trebuie să fie în același timp conștiente de prioritățile care trebuie să fie șterse de pe listă, pentru că în cele din urmă ele nu mai sunt finanțabile. Politica de dezvoltare, uh, politica de cercetare și inovare, de exemplu. În același timp, statele membre trebuie să realizeze foarte clar pentru a nu ajunge într-o situație uh, dificilă Um, să fim foarte conștienți și de liniile directoare. Dacă Consiliul nu ne face o ofertă mulțumitoare și Parlamentul ar fi nevoit atunci să spună nu, atunci rămânem la cifrele bugetului 2013 pentru toate rubricile, pentru toate categoriile bugetare și includem acest procent de 2% care deja este pus sub semnul întrebării deja de unele state membre. Domnilor și domnilor, să vă spun foarte sincer, aceasta n-a fi o criză pentru mine, pentru că lucrăm cu aceste cifre mai departe. Spun lucrurile așa, foarte uh, simplu în sală și eu cred că fiecare dintre noi trebuie să se gândească foarte bine ce este pregătit să spună și pentru ce este pregătit să lupte pentru că nimeni nu poate să prevadă oferta pe care ne va prezenta președinția daneză în luna iunie. Și apoi grupurile politice vor trebui fiecare să discute foarte clar care este drumul pe care sunt pregătiți să meargă și, sigur, toate acestea, uh, acest drum trebuie să poată fi apărat și în fața cetățenilor și în fața guvernelor. Și pe baza acestui drum, pe baza acestor cifre, trebuie să ne continuăm apoi munca legislativă. Sigur, cu cât sunt mai dificile cifrele, cu atât mai mare este flexibilitatea Parlamentului, cu atât e nevoie de mai multă flexibilitate din partea Parlamentului, pentru că experiența ultimilor ani ne arată că e nevoie de o mai mare flexibilitate la nivel bugetar și există niște propuneri foarte bune în acest sens în raportul Gariga, dar și toate aceste chestiuni vom încerca să le uh, discutăm și să le clarificăm în întâlnirea de miercuri și cred că apoi uh, va trebui să mergem încă o dată în conferința președinților pentru a discuta, discuta uh, strategia noastră de lucru și cred că vom reuși până la urmă să o punem la punct în cursul acestei săptămâni. Mulțumesc! Mr. Calvin, probably would like to add something. Domnul Calvin, dacă doriți să adăugați ceva. Da, pe scurt, cu privire la ceea ce a spus Reimer, în ceea ce privește procedura și dezbaterea generală. Sunt complet de acord cu ceea ce tocmai a spus cu privire la nevoia de a ne coordona pozițiile în diversele comisii. Sunt de părere că putem avea o poziție comună doar dacă avem uh, un consens. Trebuie să încercăm să realizăm acest lucru și cred că o comisie importantă, precum este Regii, va încerca de asemenea să ajute în acest sens. Cel mai probabil, președinția daneză discută la primele întâlniri ale Consiliului diferitele probleme legate de CFM. Cel mai probabil, Problemele de dezvoltare regională vor fi discutate în aprilie. În pregătire pentru primul Consiliu General, președinția daneză pune întrebări și are nevoie de răspunsuri de la statele membre. De ce vă spun acest lucru? Are de-a face cu discuția privitoare la cifrele generale. Când președinția daneză a inițiat discuția cu privire la cifrele generale, au existat trei categorii de țări. Țări care au spus că sunt mulțumite, trei țări care au spus că este prea devreme și țări care au spus că este nevoie de o scădere clară. Mai sunt câteva țări care au absente la acel Consiliu și este vorba de țări care doreau o creștere. Apropo, în Parlamentul European există o conferință comună în, între Parlamentul European și uh, Parlamentele Naționale cu privire la semestrul european. Și și acolo se discute despre CFM. Între 22 și 23 martie va avea loc o conferință organizată de către Parlament și de către Comisie și de către Consiliu cu privire la CFM și vor participa guvernele naționale și parlamentele. Aș dori să vă rog să lucrați și cu parlamentele naționale. Sunt câteva lucruri extrem de importante și care trebuie discutate în cadrul propunerii comisiei. Există destul de multe schimbări în politica de coeziune. Acest lucru se va discuta la nivel de Consiliu în aprilie. Condiționalitate, Problema condiționalității. Să existe macro, condiționalitate macroeconomică? Trebuie să vă readuc aminte de faptul că în propunerea Comisiei menționează penalități care au legătură în mare parte cu politica de coeziune. A existat un caz legat de Ungaria la ultima întâlnire cu Comisia trebuie să fim uh, foarte răspicați. E posibil ca politica de coeziune să fie victima semestrului european dacă lucrurile continuă așa ca cum uh, sunt în, la ora actuală. În ceea ce privește area de acoperire geografică a fondurilor, inclusiv diviziunea în regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni dezvoltate și regiuni um, în tranziție, regiuni ultraperiferice, regiuni puțin populate. Este acceptabil plafonul. În propunerea comisiei există un plafon de 2,5% PIB și se poate folosi astfel fondul de coeziune. Care vor fi criteriile de alocare? nivelul șomajului, primele urbane, bogăția regională și așa mai departe. Există diverse puncte de vedere din partea diverselor state membre. Știm că este o problemă, însă există 10, milioane, 10 miliarde de euro bani din coeziune și trebuie găsită o legătură cu politica de coeziune. Comisia Regii va fi vârful de lance al discuțiilor în ceea ce privește aceste aspecte. Înainte să ajungem la cifrele concrete, aș dori să vă atrag atenția asupra acestor aspecte și trebuie să avem o poziție clară cu privire la principiile care stau la baza noi organizări a politicii de coeziune. Doamna președinte spune, dragi colegi, trebuie să fie un lucru foarte clar. Președinții sunt de asemenea invitați la acest grup de contact cu președintele Schulz, miercurea viitoare. Propun ca în martie să avem o dezbatere foarte clară cu privire la tot ceea ce ține de CFM. Aș dori să evit discuția asta, deoarece nu mai avem timp. Poate două sau trei întrebări, cu adevărat întrebări, dacă vreți. Și cam atât. Vă rog să le adresați raportorilor. Altfel nu putem uh, acoperi tot ceea ce avem pe agenda astăzi. Lambert, dacă ai o întrebare, vă rog. Și apoi domnul Nielsen. Cele două persoane care au cerut cuvântul. Doar, două între... Doar întrebări, vă rog. Doamna președinte este foarte strictă cu noi, cel puțin în ceea ce privește această parte a dezbaterii. Totuși este foarte important. Am două comentarii și o întrebare. În primul rând, nu este acceptabil ca Consiliul să își dezvolte singur calea de înaintare și noi să așteptăm până în octombrie ca să obținem un raport interimar. Trebuie să menținem raportul Gariga și să ne ținem de felul în care am luat deciziile în cadrul acelui raport. În această comisie trebuie să luăm în considerare noua politică de coeziune despre care am discutat deja. Suntem cu un pas înainte deja, probabil. Trebuie să luăm în considerare și raportul PIPER, care a oferit câteva linii directoare pentru viitor. Am discutat deja toate aceste lucruri odată. Suntem pregătiți așadar să avansăm în acele secțiuni despre care am vorbit, am putea să ne facem vocea auzită. Vorbim despre criteriul geografic. Câteva lucruri nu sunt acceptabile pentru Parlament. Nu putem vorbi despre politica de coeziune și perspective noi pentru 2020 și apoi să vorbim despre faptul că nu vom face acest lucru decât pentru o parte. Nu este acceptabil așadar. Trebuie, putem planifica foarte multe lucruri, însă câteva nu sunt acceptabile din punct de vedere politic. Luând în considerare ceea ce am discutat deja în această comisie. Întrebarea mea se referă la cifre și dimensiuni. Știm care este sistemul de coeziune, știm că este foarte clar ceea ce a spus Comisia. O mare parte se regăsește și în raportul Gariga, dar felul în care acest lucru se traduc la nivelul regiunilor este diferit. Comisia nu dorește să schimbe aceste lucruri. Se vorbește pe de o parte de rezerva de performanță, însă cu privire la plafonuri, cum stau lucrurile? Dumneavoastră, în Comisia de Bugete, aveți responsabilitatea aceasta. Este vorba de alocare. În ceea ce ne privește pe noi, noi putem lucra cu cifrele, însă noi trebuie să știm mai multe detalii. În septembrie va trebui să votăm asupra raportului în plenară. Trebuie să știm totul în, în, ca o metodă de pregătire. Altfel, va fi prea târziu ca să putem influența procesul. Am dorit să dispunem de cifrele existente ca să știm cu ce avem de-a face. Bineînțeles, vom fi puși la curent și cu ce se întâmplă în grupul de contact, însă avem nevoie de uh, cifre. Una dintre cele mai... Un argument foarte puternic pentru politica de coeziune este faptul că aceasta influențează și alte politici, de exemplu, politica privința climatului, politica în ceea ce privește cercetare și inovare, așa mai departe. Oare nu acesta ar fi un argument foarte puternic atunci când discutăm cu parlamentele naționale și guvernele naționale? Putem folosi acest argument să aplicăm presiune. Este un argument puternic, cred eu. În al doilea rând, pe scurt, aș dori să spun că în ceea ce privește regiunile cu populație scăzută din nordul Suediei și Finlandei, ar trebui să spunem respicat Parlamentului că recunoaștem faptul că aceste zone sunt speciale conform tratatului. Ar trebui să spunem acest lucru respicat în document. Vă mulțumesc. Doamna Rica Manner, pentru ultima întrebare. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la câteva puncte. Suntem decepționați de faptul că încă nu avem cifre foarte clare pe baza cărora să luăm decizii. De aceea aș dori să știu dacă puteți obține informații mai clare din partea comisiei. Încă ceva. Aș dori să obțin informații cu privire la angajamente. Aș dori să știu ce se va întâmpla, ce se va întâmpla cu creditele de angajament dacă regiunile nu reușesc să se descurce cu pachetele care, au, care le-au fost alocate. Un ultim aspect, sunt absolut de acord cu colegul Nielsen, care ne-a spus despre regiunile izolate, despre regiunile cu populație scăzută. Acest aspect a fost uh, abordat deja. Pachetele care au fost uh, acordate sunt în scădere. Avem anumite cifre care au fost prezentate de către comisie. Dacă chiar acestea sunt cifrele, atunci înseamnă că pachetele dau dovadă de o scădere foarte importantă și este îngrijorător. Vă mulțumesc pentru aceste întreb, întrebări și trebuie să vă aduc aminte cu privire la reguli. Uh, bugetul discute despre CFM, iar prerogativele comisiei dumneavoastră sunt altele. Bineînțeles, unde este nevoie, suntem pregătiți să vă sprijinim, însă nu vom, nu vom uh, interveni în aceste întrebări foarte detaliate. Este ține de responsabilitatea dumneavoastră. Este important să discutăm aceste informații în așa fel încât abordarea de sus în jos, care nu a fost utilizată în timpul președinției poloneze, însă care va fi schimbată în timpul președinției daneze, să nu fie acceptată în mod automat. Revin așadar la ideea acordului politic pe care l-am făcut în 2005. Parlamentul va, consider, va lua în considerare programele individuale. Apoi Consiliul va încerca să ajungă la un acord politic parțial ex, um, exclusiv um, cifrele. Și în al treilea rând, cele două instituții, pe baza pozițiilor lor, vor iniția o discuție preliminară, cu excepția articolelor care se referă la buget declarații financiare și alte declarații financiare. Apoi se va face și o rundă finală pentru a se ajunge la un acord cu privire la cifre și mm, cu privire la cele mai multe 70 de programe prin codecizie. Avem așadar și șansa să oprim anumite evenimente din Consiliu, în cadrul cărora este vorba de discutarea cifrelor mai întâi. Acest gen de acord politic pe care îl vom discuta miercuri ne oferă opțiunea de a schimba lucrurile. Putem forța Consiliul, dacă începe să vorbească despre sectoare, noi suntem pregătiți pentru prima Uh, lectură, apoi ne oprim, dar suntem pregătiți pentru negocieri preliminare. Dacă ajungem la un acord în spiritul acestui text, avem o șansă să avansăm cu negocierile înainte să încheiem cifra pentru CFM-ul în întregime și ce înseamnă această cifră pentru diversele politici. nu trebuie să vorbească toată lumea toată ziua despre cifre. Trebuie să avem în vedere cifrele generale din raportul Gariga. Știm că este, care este poziția Comisiei, una în scădere. Știm și poziția Consiliului. Știm că acolo nu este posibilă niciun fel de unanimitate deocamdată. Este realitatea cruntă, ca să spun așa. Totuși trebuie să vorbim despre convergență, trebuie să vorbim despre această nouă categorie, trebuie să vorbim despre toate celelalte elemente care au fost menționate și de către domnul Nistelrooy. Putem include aceste lucruri într-un fel de acord politic și acest lucru ar putea să ne întărească poziția. În ceea ce privește negocierile de buget, vă dau un exemplu simplu. În ceea ce privește IA, nu putem aborda toate elementele unde nu am avut succes în procedurile legislative. Au fost foarte multe discuții controversate cu privire la cu privire la IA anumite fonduri de coeziune au fost greu de absorbit. Este întotdeauna nevoie de mai multă presiune, însă noi nu vom interveni în toate aceste detalii legislative care de fapt vă revin vouă ca responsabilitate. Noi suntem pregătiți să vă sprijinim așa cum putem mai bine. Și de aceea cred că acest gen de cooperare este foarte necesară. Dacă ne putem pune de acord cu privire la acest gen de declarație, este util pentru comisii să forțeze Consiliul să, a, Consiliul să ajungă la anumite negocieri preliminare, ca să vedem unde ne aflăm, care este starea de fapt la sfârșitul primei lecturi. Avem, putem avea așadar o poziție pentru negociere. În cazul în care apar probleme în negociere cu Consiliul, putem arăta publicului că Parlamentul este dedicat uh, scopului de a ajunge la rezultate la timp. Vă mulțumesc. Just, uh, just two sentences. I mean, uh... Pentru a sintetiza, uh, cifrele sunt clare. Avem propunerea Comisiei. Ca să vă reamintesc doar, uh, cadrul actual este 354 de miliarde de euro pentru șapte ani. Comisia sugerează 336, deci mai puțin cu vreo 20 de miliarde decât ce avem acum pentru 2007-2013. Și apoi mai există și împărțirea pe diferitele regiuni și fonduri regionale și această împărțire pe UE 15, UE 12, în regulă. Deci avem toate lucrurile astea. Însă cred că orice am discutat nu este suficient. Poziția Parlamentului în raportul Gariga a fost de 380, cel puțin 385 de milioane, care e mai mult decât, mult mai mult decât este propus. Deci cred că o să păstrăm și păstrăm deocamdată această propunere, dar mai sunt și alte lucruri, multe alte lucruri pe care trebuie să le discutăm, incluzând ceea ce ați uh, spus și anume Comisia a menționat un cadru strategic comun, de să vedem clar unde se duc toate fondurile în regiune, să avem contracte de parteneriat cu statele membre, să vorbim despre aceste condiționalități, ce efecte sunt, care e relația între diversele entități. Sunt multe noutăți. n ați zice că toate sunt indiscutabile. Eu în unele chestiuni am opinii complet diferite chiar. Însă, o să vorbim despre fonduri, evident, dar haideți să ne concentrăm și pe aceste lucruri. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Aș vrea să mai adaug un lucru, pentru că mai apare o complicație adițională, pentru că ceea ce există în cadrul de reglementare se decide prin codecizie. Deci, da sau nu, trebuie să spunem da sau nu și multe lucruri au fost luate de Consiliu din cadrul de reglementare și mutate din grupul de acțiune structurală care lucrează în procedură de codecizie cu noi, au fost mutate pe chestiunile de buget. Asta mi se pare un pic dubios din punct de vedere uh, juridic și vor fi, uh, deci, se vor lua anumite decizii ale Consiliului care vor părea că sunt financiare, dar vor influența foarte puternic ceea ce trebuie să decidem noi prin codecizie. Deci cred că trebuie să avem grijă să nu permitem Consiliului să ne ocolească cumva, să găsească această procedură ca să evite să mai negocieze cu noi pe, așa cum ar trebui să o facă pe picior de egalitate. Da, doamnă președinte, aveți perfectă dreptate. Dar în continuare trebuie să fim selectivi. Ne bucurăm că nu miniștrii de finanțe decid bugetul, asta din punctul nostru de vedere. Pentru că altfel am avea un buget foarte redus. Dar de aceea această problemă a ajuns la Consiliul de Chestiuni Generale și de aceea Ecofinul a cerut să fie informat, să discute această decizie dar pregătiți-vă ca o decizie să se ia la primul Consiliu General. Sigur, Consiliul General nu poate să-și aroge datoriile altor consilii. Deci când vorbim despre politică regională, ă, asta ar trebui să discutăm în altă parte și în Consiliu. Însă orice ar face Consiliul, noi trebuie să avem o poziție foarte puternică aici în Parlament, pentru că noi avem un singur, o singură contrapartidă, și anume Consiliul European. Mulțumesc o să închei aici această discuție. Vă mulțumesc că ați venit și sper că putem continua acest schimb util și în viitor. Și acum trecem la punctul... A, ah, nu, mă scuzi, Andre, tu vrei să iei cuvântul de asemenea. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc cu raportorului. Deci, domnule Böge, când putem să ne așteptăm la o decizie a Comisiei de Buget pentru raportul uh, de jumătate de mandat? Ați spus octombrie? Poate că luna octombrie? Uh, începește rezoluția și raportul intermediar, uh, am prezentat o propunere făcută de raportor. Asta trebuie confirmat de grupul de contact miercuri și cred că după aceea și de conferința președinților. După acest, odată ce aceste decizii de principiu se vor fi făcut, vom pregăti un calendar care să dea Uh, suficient timp pentru a pregăti un aviz pentru acest raport intermediar. Deci este un raport intermediar care trebuie să vină la începutul lui octombrie. În mai planificăm dacă e necesar o rezoluție pentru a prezenta anumite orientări sau anumite uh, linii roșii peste care nu vom trece în discuția cu Consiliul uh, din iunie. Însă acest raport va intra în mai multe detalii decât uh, rezoluția, pentru că rezoluția poate arăta doar poziția de principiu a Parlamentului față de Consiliu și să dea anumite orientări ca ei să înțeleagă că noi avem un cuvânt greu de spus în acest proces. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Cu o mare întârziere avem uh, aici reprezentantul Curții de Audit European, domnul Fazecaș, uh, curte care a pregătit o evaluare a cadrului de reglementare pentru următoarea perspectivă Uh, financiară și domnul Fazecaș este aici pentru a uh, prezenta opinia, avizul uh, Curții de Audit privind cadrul de reglementare. Ai cuvântul, Sabau Fazecaș. Doamnă președinte, stimată Danuta, doamnelor și domnilor, mai întâi dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această ocazie unică de a prezenta opinia, avizul Curții Europene de Audit în ce privește dispozițiile comune privind fondurile europene pentru perioada 2007-2013. Uh, este o, un uh, noroc și o mare ocazie pentru mine să pot discuta cu dumneavoastră această chestiune cu Comisia Regie, așadar Comisia care este responsabilă de acest subiect. Înainte de a intra în detalii, vreau să, să felicit pe domnul Anistelor și pe doamna Constanță Langrig, pentru, care sunt raportori din partea comisiei noastre pe această chestiune, să-i felicit așadar pentru munca excelentă. Sunt foarte încurajat de faptul că avizul comisiei, curții noastre de audit și uh, poziția comisiei dumneavoastră uh, sunt complementare și sunt, merg în aceeași direcție. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să reamintesc mai întâi că proiectul de regulament care Uh, stabilește prevederile uh, de finanț- pentru fondul 2013-2020 uh, se referă la chestiuni politice care sunt de competența politicienilor, adică a dumneavoastră, membrii aleși în mod democratic ai Parlamentului European. Prin urmare, în avizul său, Curtea de Audit a, a fost grijulie să evite, să susțină sau să condamne vreo, în vreun fel proiectul de regulament, pentru că dumneavoastră, legislatorii, decideți dacă aceste propuneri sunt binevenite și acceptate sau nu. Uh, rolul nostru este doar să oferim consiliere în ce privește implicațiile, potențialele avantaje și dezavantaje a ceea ce se propune și uh, vom oferi concluziile noastre de audit și uh, recomandările noastre de audit. Urmând experiența pozitivă cu avizul nostru din 2005 privind regulamentul uh, pentru perioada curentă, uh, avizul nostru actual se bazează pe concluziile principale și recomandările făcute în timpul unor audit, procese de audit uh, încheiate recent, legate în special de cofinanțarea instrumentelor de inginerie financiară pentru IMM-uri, cofinanțarea Uh, proiectelor pentru infrastructură, transport și porturi maritime, acțiunile Comisiei de a corecta deficiențele înregistrate în statele membre, uh, încheierea programelor de fonduri structurale pentru perioada 2006 2007 uh, din perioada actuală de programare. Prezentând avizul nostru, aș vrea să merg mai degrabă paragraf cu paragraf pentru a discuta concluziile noastre punct cu punct Însă, mă tem că nu avem timp să facem așa ceva. De aceea aș vrea să vă atrag atenția doar asupra patru chestiuni generale extrem de importante. Mai întâi, stabilirea cadrului juridic pentru uh, fondurile de coeziune pentru perioada 2013-2020 oferă o, o ocazie unică de a clarifica conceptul de valoare adăugată europeană care trebuie folosit atunci când se stabilesc prioritățile de cheltuire. Pentru a realiza această valoare adăugată europeană, Curtea a sugerat reformarea unor programe de cheltuieli în ce privește un output uh, acceptabil cu programe bazate pe obiective concrete și cu performanțe legate de îndeplinirea unor rezultate. Totuși, în ciuda concentrării pe rezultate, cadrul propus pentru perioada 2014-2020 uh, rămâne bazat pe input și Uh, structura de management este orientată către conformitate mai degrabă decât către performanță. Suplimentar, uh, fondurile uh, din cadrul strategic comun pot fi cheltuite într-o gamă largă de activități, ceea ce face și mai dificil să creăm o masă critică care să permită intervențiilor Uniunii să aibă un impact tangibil. În al doilea rând, introducerea condiționalităților ex ante reprezintă o evoluție cheie care ar putea uh, întări și mai mult logica acțiunilor Uniunii Europene uh, prin uh, o mai logică integrare a uh, finanțării uh, din acest domeniu cu alte, alte politici ale Uniunii Europene. Uh, în ce fondurile de Fondul European de, uh, coerență, de Coeziune pe domeniile de cercetare și uh, dezvoltare, acestea reprezintă o importanță uh, sporită. Multe din cerințele propuse de comisie sunt amânate pentru un stadiu mai târziu și acestea vor fi acoperite atât prin acte delegate cât și prin acte de implementare. Înțelegem și recunoaștem faptul că măsurile acoperite prin acte delegate ar trebui să fie elemente non-esențiale ale legislației europene. În acest caz ar fi vorba de elemente cheie pentru viitoarea schemă de coeziune. Impactul acestora poate trece de problemele concrete și poate avea efecte semnificative și pentru alte părți ale regulamentului. De aceea este atât de important să ne asigurăm că există coerență între diferitele detalii și în cadrul uh, prevederilor comune ale regulamentului. De aceea, în acest context, este important să subliniem necesitatea de a asigura conformitatea între uh, regulamentul uh, prevederile comune și regulamentul financiar. A patra chestiune este că propunerea de reducere a plafonării pentru fiecare țară membră Uh, ar cere o, ar avea nevoie de o analiză aprofundată pentru a evita efectele contraproductive față de obiectivele de coeziune generale. În ce privește propunerea reducerii plafonului pentru alocările naționale, trebuie subliniat faptul că în, în orice caz, în fiecare caz concret, e important să se analizeze cauzele care au dus la, uh, uh, reduce, la necheltuirea banilor, pentru că uh, problemele legate de lipsă de absorpție au întotdeauna legătură cu constrângeri bugetare și cu capacitatea de, de absorpție redusă la nivel național. Această măsură de reducere a plafonelor ar putea fi percepută ca o măsură negativă care ar afecta mai ales regiunile europene mai puțin dezvoltate. Nu are niciun fel de flexibilitate care să uh, reflecte deficiențele statelor membre în ce privește uh, absorpția fondurilor și nivelul de dezvoltare. O reducere a acestor plafoane ar putea crea niște limite și bariere și pentru regiuni cu dezvoltare uh, importantă și cu potențial de creștere și credem că realizarea unei performanțe bugetare și macroeconomice echilibrate uh, sunt în interesul fiecărui stat membru. Condi condiționalitățile macroeconomice uh, propuse sunt menite să faciliteze realizarea acestei sarcini comune, implementarea practică a măsurilor uh, vizate și instrumentele sugerate, din păcate, mai au nevoie de o analiză în ce privește impactul concret imediat, dar și pe termen lung, atât asupra statelor membre, cât și la nivel regional. Scăderea sau întreruperea programelor de dezvoltare regională sau a unor proiecte care sunt deja în dezvoltare ar crea un risc pentru rezultatele eforturilor multianuale de a avea planuri bine finanțate și de a avea o implementare eficientă a proiectelor și a unor sisteme de control pe măsură întârzierea sau întreruperea unor proiecte de dezvoltare bine pregătite n-ar contribui nici la crearea, nici la păstrarea stabilității macroeconomice a statelor membre, ca să nu mai vorbim de situația regiunilor. Dați-mi voie să vă reamintesc că noi, Curtea de Audit, am subliniat întotdeauna și am cerut Comisiei să suspende imediat finanțarea de coeziune în cazul în care s-au constatat nereguli. Însă, condiționalitatea macroeconomică propusă de Uh, comisie și uh, suspendarea fondurilor uh, de coeziune reprezintă niveluri diferite. N-ar trebui să amestecăm o problemă cu cealaltă. Pentru că știți foarte bine că un medicament care e bun pentru pacient poate fi negativ pentru un alt pacient. Mai ales atunci când medicamentul este menit să uh, creeze dezvoltare economică, locuri de muncă, acestea fiind cele mai uh, importante mijloace prin care le putem, pe care le putem avea la dispoziție pentru a lupta cu deficitul și cu constrângerile bugetare. Uh, a, proiectele, multianual, uh, proiectele au un caracter multianual la nivel regional și uh, lipsa de finanțare ar putea avea un efect uh, de bulgăre de zăpadă și ar putea avea consecințe nu doar în țara beneficiară, dar și printre uh, parteneri din diverse țări europene. Întreruperea sau suspendarea finanțării pentru proiecte locale ca urmare a unor considerații macroeconomice ar putea duce la uh, uh, incertitudini juridice semnificative și la tot felul de probleme neprevăzute. În ce privește sistemele de management și control, uh, din moment ce voi fi uh, invitat miercuri la Cocobu, acolo unde va fi prezent și domnul Derek Horby, voi avea Uh, oportunitatea de a discuta aceste patru puncte în detaliu și cred că cel mai bine ar fi dacă uh, uh, v-am transmite impactul și concluziile acestei discuții din partea domnului Derec. În fine, aș vrea să subliniez că concluziile documentului noastre de lucru și, de asemenea, avizul Curții de Audit se susțin reciproc și sper că indicațiile din documentul noastre de lucru vor fi preluate în propunerile Comisiei și vor fi reflectate corespunzător în uh, versiunea finală a regulamentului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, nu știu dacă uh, colegii ar mai vrea să pună întrebări pentru clarificare, pentru că poziția exprimată de Curtea de Audit este foarte clară. Uneori ne și surprinde, pentru că, în mod normal, aveam discuții cu Curtea de Auditor, discuții de audit cu discuții care erau mai dificile decât sunt acum și ne bucurăm că pe multe chestiuni susțineți opiniile uh, comisiei noastre și asta mi se pare o veste bună pentru toți. Uh, Lambert, ar vrea să vă pun o întrebare. Ja, wij, wij eh, in deze commissie, eh, voorzitter, zoeken altijd naar synergie. Da, președinte, aici, în această comisie, încercăm tot timpul să obținem sinergii, eh, ceea ce este un lucru de lăudat. Ați vorbit despre această plafonare a fondurilor, capping-ul și decizii, motivele pentru care s-a dat această decizie, ați vorbit și de consecințele care ar putea să apară. Spuneți că aceste consecințe ar putea să fie negative pentru politica de coeziune. Ați spus acest lucru în scris, ați explicat acest lucru. Și acum o să avem o discuție și vom putea vorbi despre aceste riscuri de a apărea niște dezechilibre Ca să ne facem o idee în legătură cu această situație, ar fi interesant să ne inspirăm din concluziile noastre, mai ales uh, din ce spuneți legat de condiționalitatea macroeconomică. Condiționalitatea macro, așadar. Noi credem că această macrocondiționalitate este mai puternică, mai marcată decât în cadrul six-pack-ului, mai puternică decât în trecut. Noi credem așadar că argumentația dumneavoastră ne va fi utilă și cred de altfel că suntem pe aceeași lungime de undă. Noi, în calitate de raportori, putem, în orice caz, Uh, nu putem decât să uh, considerăm că sunt foarte utile comentariile noastre. Sigur, acum suntem în faza de propunere de amendamente și aici, uh, de asemenea, comentariile noastre vor fi utile. Știm cu toții, diavolul se ascunde în detalii, dar ar fi bine să rămânem în contact și vă mulțumesc pentru contribuție. Mulțumesc, spune doamna președinte, și cum Uh, spunea Curtea de Audit, unele dintre detaliile acestea ale diavolului sunt amânate prin intermediul actelor delegate. Uh, domnul Derek Von. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, cum spunea colegul de la Curtea de Audit, eu mă ocup de avizul pentru Cocobu și avizul se scrie chiar acum și o să fie discutat în comisie mai târziu în săptămâna aceasta. Deci poate dacă nu aveți somn, aveți insomnie, vă încercați să-l citiți înainte de ziua joi. Dacă nu aveți totuși timp să-l citiți, vă spun eu 3-4 lucruri care vor fi incluse, astfel încât colegii să se poată gândi la ele. În primul rând e vorba de uh, rata de eroare pe care o avem proiectată în fiecare. Deci în fiecare an se discută de această cifră care să fie între 5 și 7% rata de eroare. Uh, sunt două probleme aici. Uh, nu reușim să transmitem întotdeauna mesajul că vorbim de erori și nu de fraude. Și în al doilea lucru pentru mine, nu sunt sigur dacă ne concentrăm pe ce trebuie, pentru că sigur că e important să știm cifra erorilor, dar nu ne spune asta cât de eficient uh, este utilizarea politicii de coeziune. Deci o, o întrebare care se pune aici. Apoi, vreau să remarc intenția de a evolua către un sistem bazat pe rezultate mai degrabă decât pe inputuri, dar sigur că toate regulamentele pe care le avem și vor continua să existe se concentrează în continuare pe inputuri, deci ar trebui să ne gândim și la asta în viitor. De asemenea, e o sugestie din partea Comisiei să evoluăm către uh, Um, mai multă acreditare în ce privește managementul uh, financiar și procesele de audit uh, și aici uh, procedurile statelor membre sunt acceptate ex ante de către comisie, sunt verificate și testate de către comisie ex ante. E o idee bună, a susține-o, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că Uh, responsabilitatea pentru fondurile de uh, politică de coeziune rămâne în continuare la nivelul comisiei și trebuie și de asemenea pentru PAC uh, avem un echilibru aici. O altă problemă pe care vreau să o uh, ridic era legată de simplificare, vorbim despre ea tot timpul. Trebuie să știm dacă vorbim despre simplificare pentru beneficiari, pentru statele membre sau pentru regiuni și de asemenea trebuie să facem acest lucru, pentru că spuneam că vorbim foarte mult despre chestiile acestea, ar trebui să ne asigurăm că pentru noul program după 2013 așadar și realizăm realmente o simplificare. Salut uh, uh, ideea curții de audit legată de nevoia unei condiționalități macroeconomice. Mi se pare însă că această propunere nu are foarte mult susținători. Mă întreb dacă Comisia mai urmărește acest obiectiv și de asemenea Vreau, am menționat în raportul meu problema întreruperilor și suspendărilor de plăți, o problemă pe care adesea o discutăm în Comisia de Control Bugetar. Problema noastră aici este dacă avem o suspendare automată sau dacă ar trebui să fie suspendări sistematice. Cu alte cuvinte, să existe niște stadii prin care să fi trecut înainte ca orice întrerupere sau suspendare de finanțare să se introducă. Și apoi, ultimul comentariu legat de, fin instrumentele financiare. Acestea vor fi din ce în ce mai importante pentru noi pe măsură ce politica de coeziune este tot mai eh, supra-solicitată, avem din ce în ce mai puține fonduri, regiunile vor trebui să caute finanțare în altă parte și instrumentele financiare ar putea să fie calea. Deci trebuie să avem o abordare echilibrată, să ne asigurăm că avem reguli corecte pentru utilizarea noilor instrumente financiare, dar în același timp să permitem ca acești bani să fie cheltuiți și să permitem o anumită flexibilitate, astfel încât statele membre și regiunile să poată decide ce instrumentele trebuie și pe ce vor să cheltuie banii. Deci sunt multe instrumente acolo și sunt, uh, uh, chestiunile acestea sunt acoperite în raportul pe care îl vom discuta în Cocobu mai târziu și poate că în viitor voi putea să mă întorc la comisia noastră. Mulțumesc, Thomas Dodge. Köszönöm szépen a szót, eh, tisztelt elnök asszony, eh, kedves kollégák! Eh. Domnule Fazakas, Dați-mi voie, în primul rând, să menționez următorul lucru. Am primit o contribuție foarte importantă și foarte tehnică din partea reprezentantului Curții de Conturi. Acest raport prezintă diverse chestiuni. Dați-mi voie să abordez doar câteva dintre acestea. În ce fază ne aflăm acum? în sânul Parlamentului European ne ocupăm la ora actuală de perioada care merge până în 2013. Perioada care urmează. Noi lucrăm aici cu privire la criteriile de eligibilitate. Puteți spune însă că totul este independent. În cadrul plurianual, toate proiectele, toate textele, toate aceste lucruri se află pe masa de negociere pe masă, în, se află în discuție. De aceea, raportul cursului de Conturi este foarte important pentru noi. Pentru a studia acest document, trebuie să studiem în paralel și decizia care a fost luată săptămâna trecută de către Comisia Europeană, și anume că o țară a Uniunii Europene, și ca să o numim este vorba despre Ungaria, în cadrul procedurii de deficit excesiv, s-au decis sancțiuni din partea Comisiei. În ceea ce privește aceste sancțiuni, trebuie spus faptul că ele sunt foarte aspre. Dacă Consiliul ECOFIN va fi de acord cu aceste propuneri ale Comisiei, începând din 2013, resursele financiare pe care le va putea utiliza Ungaria vor fi reduse cu 29%. Aceasta este propunerea Comisiei, cel puțin. Iată așadar că abordarea și baza acestei abordări practicate de către Comisie se inspiră din proiecții pentru vi- din predicții pentru viitor, pentru Ungaria, pentru 2014. Acestea datează din 2011. Vor fi deficite mai mici de 3%. Probabil că după 2012 va fi o creș- va, se va înregistra o creștere a acestui deficit și acesta va fi mai mare de 3%. Or, Ungaria pretinde ca în perioada care urmează, după 2013, deficitul să nu fie mai mare de 3%. De ce vă vorbesc despre aceste lucruri? Atunci când discutăm despre toate metodele prin care macroeconomia și condiționalitățile pot fi puse în aplicare, e bine, în lumina tuturor acestor lucruri, putem considera că sancțiunile acestea sunt bine fondate și ele pot fi binefondate după 2014. Acest lucru se bazează pe deciziile care au fost luate de Comisia Europeană anul trecut. Comisia ia decizii care uh, au ca scop pedepsirea. Întreg viitorul politicii de coeziune poate fi pus sub semnul întrebării în acest context. Comisia spune că politica de coeziune nu este de fapt un mijloc de dezvoltare, ci este vorba de ajutoare, de subvenții. Acestea au fost recomandate drept, sunt spre suspendare. Parlamentul nu poate accepta așa ceva. Cred că în lunile care vor urma trebuie să vedem foarte clar faptul că vom lua, vom analiza decizia luată săptămâna trecută de către comisie. Se vorbe de un uh, precedent care ar putea arăta faptul că Comisia Europeană ar putea utiliza pe viitor astfel de măsuri, dar fără să fie, uh, fără, fără un fundament solid. Domnul Fazekas ar dori să reacționeze și apoi dau cuvântul domnului Nicolas Martin. Vă mulțumesc, doamna președinte. Depinde de dumneavoastră. Depinde de timpul dumneavoastră. Aveți timp, spune doamna președinte. Domnul Fazecă spune, vă mulțumesc foarte mult și dați-mi voie să vă le mulțumesc tuturor membrilor comisiei pentru faptul că apreciază opinia noastră. Este important să ne sprijinim unii pe alții. Însă dacă tot ne sprijinim unii pe alții, trebuie să fiu modest în prezentarea mod- politici, uh, pre, poziției mele. Dumneavoastră sunteți politicienii. Este responsabilitatea dumneavoastră să luați deciziile. O, noi avem responsabilitatea de a prezenta opinii. Noi nu prezentăm opinii politice, ci noi prezentăm o opinie bazată pe audit. Noi sperăm că opinia noastră vă va sprijini și vă va ajuta să înțelegeți despre ce este vorba și să introduceți tot ceea ce trebuie în regulamentul final așa cum trebuie. Să fie clar că Curtea de Conturi poate doar să vă ajute. Am spus deja că am fost foarte mulțumit să văd că în ceea ce privește reducerea condiționalitățile macronomice, plafoanele, toate acestea vor fi discutate și cu Cocobu. Miercuri, toate aceste lucruri sunt în concordanță cu ceea ce am uh, concluzionat noi. De aceea sperăm că veți face referire la opinia noastră atunci când veți purta discuții cu celelalte comisii. Însă dumneavoastră sunteți comisia uh, principală și trebuie să ajungeți la o rezoluție finală. În ceea ce privește rata de plafonare, îmi pare rău că Victor nu se află aici. El aproape că a semnat ceea ce am uh, prezentat noi datorită faptului că acel 4% care au fost prevăzuți nu au fost absorbiți și acum îi folosim în general, la asta ne referim când spunem că trebuie să luăm în considerare care sunt motivele pentru așa ceva. Sunt constrângeri de ordin managerial, sunt uh, altfel de motive pentru care nu s-au realizat pentru care nu s-a realizat absorpția. Dacă se reduce la 2,5%, atunci va exista o diferență între țările sărace și țările bogate. Scopul principal al politicii de coeziune este de a oferi țărilor sărace oportunitatea să se dezvolte cu ajutorul fondurilor, fondurilor de coeziune. Crede aceea că reducerea trebuie să fie examinată îndeaproape. Există două metode de a ne prezenta opinia. În scris este foarte diplomatic, este o rezoluție a colegiului nostru de pe 15-16 uh, decembrie. Aceasta este opinia Curții de Conturi. Întâmplător, eu sunt ungur, dar însă aceasta este opinia Curții de Conturi. O opinie adoptată de Colegiul Curții de Conturi. În ceea ce privește condiționalitățile, aceasta este o întrebare foarte crucială. Pachetul de șase directive este, este un sistem în cadrul... Spune că condiționalitățile macroeconomice vor fi discutate de către țări. Știți însă mai bine decât mine toate aceste lucruri, ați fost comisar. Această discuție se poartă cu beneficiarii, cu regiunile, cu țările. Din cauza unor eșecuri din partea țărilor, nu se poate să se penalizeze regiunile. Ce se întâmplă dacă se face acest lucru? Este o întrebare importantă. Proiectele continuă, deficitele vor crește sau tăiem proiectele. Însă atunci, după cum v-am spus, există nesiguranță juridică, deoarece contractele au fost făcute deja și cineva trebuie să plătească. Asta a spus Curtea de Conturi. Aveți foarte multă grijă atunci când aplicați aceste reguli. Noi spunem că nu este măsura corectă uh, aceea de a amesteca lucrurile. Pentru că astfel pierdeți valoarea europeană, pierdeți și nu atingeți scopul principal al politicii de coeziune europene. În ceea ce privește celelalte întrebări pe care le-au menționat, pe care le-au ridicat colegii, aștept discuția de miercuri dimineață din cadrul COCOBU. Sper că în ceea ce privește specialitățile vom putea ajunge la un acord, la o poziție comună, așa cum am reușit și cu comisia dumneavoastră. Sperăm că vă va ajuta să puneți la punct regulamentul final anul acesta. Președinta, vă mulțumesc foarte mult, domnule director Nicolas Martin. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru ocazia de a spune câteva cuvinte cu privire la prezentarea domnului Fazakas. În primul rând, aș dori să recunosc că, la o, că opinia Curții de Conturi se bazează pe analiză foarte detaliată. Este vorba de o opinie foarte obiectivă. Salutăm faptul că există elemente pozitive în opinia curții și acestea indică faptul că Comisia a înaintat pe calea cea bună. După cum a spus domnul Fazakaș, nu avem timp astăzi să analizăm toate detaliile opiniei. Este important faptul că ne-a fost, atras, ne-a fost atras atenția cu privire la aspectele pe care le-a menționat curtea. Aș dori să mă concentrez pe cele patru aspecte pe care le-a menționat domnul Fazakaș. În ceea ce privește valoarea europeană, valoarea adăugată europeană, și orientarea pe rezultate. Bineînțeles, încă nu am ajuns într-un astfel de sistem. În cadrul actual nu funcționează o abordare complet orientată pe rezultate. Noi însă încercăm să punem la punct, la punct un, un echilibru în așa fel încât politica de coeziune să poată lua în considerare diverse tipuri de uh, Um, feluri de intervenții care să fie orientate pe rezultate. Este de asemenea ceva care se bazează pe mecanisme care să permită realizarea obiectivelor, care să permită de asemenea și aplicarea de penalități. Credem că avem elementele care ne permit să realizăm aceste lucruri Credem că am realizat un sistem care permite o abordare fundamental diferită a politicii de coeziune. În ceea ce privește condiționalitățile exante, suntem de mulțumiți că Curtea a spus că poate să ne ajute în ceea ce privește impactul și în ceea ce privește numărul de acte delegate și acte de implementare, acceptăm faptul că va trebui să justificăm alegerile luate. Ca și în trecut, trebuie ca unele dintre detaliile tehnice să fie abordate. Suntem de părere că în propunerea comisiei echilibrul este corect cu privire la ce ar trebui să se afle în, um, la nivelul Consiliului, la nivelul Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că actele delegate sunt coerente și o parte, din, o parte importantă a procesului este de a se ajunge la o prezentare a elementelor la care ne putem aștepta. În ceea ce privește condiționalitățile macro, macroeconomice și așa mai departe, Acestea fac parte dintr-o evaluare mai uh, amplă a Comisiei cu privire la CFM. O, o, o evaluare care dorea să găsească o metodă prin care politica de coeziune să aibă sens, să fie mai, mai coerentă. Unul dintre elementele importante s-a referit la absorpție nu, aceasta nu a fost singura problemă. Comisia se mai gândea și la rate diferențiate. Însă și această soluție poate fi criticată. Suntem de părere că se poate da o justificare globală. Ar trebui o analiză mai detaliată în acest sens. În ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice, propunerea Comisiei conține faptul că acestea vor fi susținute. Ca să folosesc analogia făcută de domnul Fazakas, nu este vorba de a lua medicamente de la un uh, bolnav. Punctul inițial este că uh, pacientul nu ia medicamentele care au fost prescrise. Statele membre pur și simplu nu, pur și simplu eșuează în a urma anumite puncte care le-au fost prescrise de către Consiliu. Acesta este punctul de la care plecăm. O decizie în cadrul Consiliului duce la acțiuni în ceea ce privește suspendarea plăților. Apoi aș mai dori să spun că există o mare marjă de manevră în ceea ce privește proporționalitatea. Astfel se poate asigura faptul că nu există consecințe consecințe nedorite. Unul dintre feluri în care se poate asigura acest lucru este suspendarea angajamentelor, după cum este și cazul în ceea ce privește exemplul Ungariei. În primul rând, impactul nu va fi evident decât până la anul 2013. Și chiar și atunci nu există un impact imediat. Doar odată ce angajamentele existente vor fi fost uh, duse la bun sfârșit, vor exista efecte financiare concrete asupra statelor membre. Există așadar o perioadă foarte lungă în care un stat membru are oportunitatea de a lua măsuri. Aș dori să subliniez de asemenea că Comisia a făcut o propunere, însă nu există o decizie. Decizia va trebui să fie luată de către Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, thank you. Of course, the macroeconomic conditionality is not Mulțumesc. Sigur, condiționalitățile macroeconomice se referă nu doar la angajamente, ci și la plăți. Aici e chestiunea mai riscantă. Cu aceasta aș dori să închei dezbaterea acest punct de până de zi și haideți să trecem la punctul cu care am început, și anume discutăm anumite chestiuni din regulamentul general și vreau să-l rog pe Lambert să ia cuvântul și să vorbească despre ceea ce îi place lui mai mult la început. Mulțumesc! Vreau să vă spun în primul rând că uh, colega noastră, doamna Crel, din păcate este bolnavă. Nu poate să participe la această dezbatere, cu toate că și-ar dori să facă acest lucru. Nu știu dacă o fi sindromul post-carnaval sau altceva, dar în orice caz se va face bine. Și acum, trecând la chestiuni serioase, am avut ocazia să discutăm uh, deja mai multe chestiuni în reuniunile noastre precedente. Din cele 11 puncte am dezbătut deja cam 8-9 și acum avem posibilitatea să intrăm în profunzime asupra uh, une dintre chestiunile rămase și apoi să trecem la elemente procedurale. Procedural vorbind, în primul rând, suntem de acord să... Suntem... Uh, intenționăm să lucrăm în calendarul pe care vi l-am uh, pe care vi l-am prezentat. Avem acum documentul de lucru pe care îl examinăm și pe baza acesteia va trebui să elaborăm un proiect de raport. Pe 20 martie vom avea audiere. E o dată importantă. Vom asculta prezentarea unor studii. Uh, audierea este deschisă pentru participarea tuturor colegilor. Apoi, avem, vom avea proiectul de raport pe care putem să-l prezentăm în engleză pe 26 aprilie și vom avea o reuniune extraordinară pe 8 mai. Avem nevoie de aceasta pentru a accelera procedura. Acum uh, ceva vreme când am discutat de cadrul financiar multianual, ați auzit cu toții că trebuie să fim uniți și pe conținut, pentru că dacă nu vom pierde. Apoi, Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi în mai, uh, data va fi confirmată, și apoi examinarea amendamentelor în iunie și adoptarea în regii pe 11 iulie. Acesta este calendarul în care ne mișcăm și sigur am avut deja câteva dezbateri. Acum vreau să subliniez uh, câteva puncte. Punctul 11, conect Europa, facilitatea conectarea Europei, care e, va primi 10 miliarde de euro. Și care este legătura cu gestionarea partajată, pentru că intră în cadrul coeziunii și cum uh, putem aborda aici principiul gestionării partajate dat fiind faptul că o autoritate centralizată e cea care se ocupă de lucruri. Uh, lucrurile nu sunt uh, clare cu privire la modul în care banii se întorc la țările de coeziune, dar nu e foarte clar care țară poate să ia bani din uh, oala respectivă pentru programe. Cred că va fi o decizie pe baza calității, dar Ehm, cred că nu e corect ca una sau două țări să poată să profite de majoritatea fondurilor. Deci acest lucru trebuie să fie dezbătut. În orice caz, doamna Crel și cu mine acceptăm faptul că acest bani se transferă acestei, acestui instrument Conectarea Europei. Nu obiectăm la acest lucru pentru că acesta poate să uh, aducă, să deblocheze anumite impasuri în această structură internațională. Um, punctele mai tehnice pe care trebuie să le dezbatem se leagă și de plafonare. E important și acest lucru pentru că dacă ei bani, trebuie să vezi care vor fi consecințele acestei decizii. Aceasta este poziția pe care o avem în document. Și acum, foarte rapid, rezerva de performanță despre care am dezbătut, vrem să, aici vrem să avem o poziție în continuare foarte categorică. Și dacă există probleme mari, dacă există condiționalitatea, ex ante, ex post, dacă ai criterii foarte clare um, pe care trebuie să le respecti în fiecare țară, dacă Există un contract de parteneriat cu fiecare stat membru care are condiții foarte clare. De ce mai avem nevoie de rezerva de performanță? E un nonsens. Noi considerăm că nu aduce nimic uh, nou decât birocrație, sigur, pentru că toată lumea va avea până la urmă banii aceștia în plus. Și uh, am văzut ce a spus Comitetul Regiunilor. Dacă există fonduri care au rămas necheltuite, acestea să fie dezangajate în mod automat și utilizate pentru alte proiecte, dacă în țara respectivă poți să spui cei care se descurcă bine pot să uh, primească acești bani suplimentari, e mai bine decât să uh, uh insistăm și să insistăm pentru o rezervă de performanță, pentru că nu întotdeauna cel mai bun elev din clasă primește, primește și uh, premiul. Uh, eu m-am asigurat întotdeauna că copiii mei sunt cei mai buni în clasă, dar uh, știm cu toții cum stau lucrurile. Acum plafonarea. Ce ne-a spus domnul Böge astăzi va fi dezbătut, va fi decis în cadrul financiar multianual și, de asemenea, în Consiliu. Și noi va trebui să ne spunem părerea, dar nu cred că putem noi să luăm o decizie finală. Chiar dacă am auzit uh, observațiile uh, reprezentantului Curții de Conturi că uneori acest lucru poate să fie contraproductiv, dar eu mă aștept să fie niște negocieri finale pentru a avea un rezultat financiar mai echilibrat decât cel prezentat acum de acest, această plafonare absolută, care pentru anumite țări, pentru anumite țări acest lucru aduce consecințe nedorite foarte importante. Și acum, asta e o poziția noastră. În ce măsură putem să impunem această poziție într-o primă lectură? Nu știm. Poate că vom reuși să obținem 90% din ceea ce ne dorim și unele lucruri le lăsăm pentru mai târziu. Și apoi, doamnă președinte, dimensiunea urbană. Jan Olbricht, raportorul privind fondul dezvoltare regională, nu este astăzi aici și el ne-a cerut să dezbatem aceste chestiuni tehnice, noi instrumente legate de dimensiunea urbană, la dezbaterea cărora ar dori și el să participe eu am senzația că că am putea să trecem în faza de amendamente după această audiere și să includem cu toții opiniile noastre și dacă eu și doamna Crel am, am uh, uitat, am omis ceva, uh, vă rog să veniți și să ne aduceți contribuțiile pentru că vrem să fim bine pregătiți. Mulțumesc! Ives Godmanis Intervenție fără microfon. În ceea ce privește rezerva de performanță. Până acum avem 5% la sfârșitul întregii perioade. Dacă statul membru dovedește că totul e în regulă, va primi uh, ultimii 5% ca plată. Și dacă nu, nu. Atunci întrebarea este dacă mutăm acești 5% la mijlocul perioadei. Întrebarea este care vor fi criteriile în cazul în care țara nu ajunge uh, la rezultatul final, nu respectă până la sfârșit uh, rezultatele. Există mari diferențe între țări. Sunt țări unde rata de absorpție este foarte mică, 4% sau chiar mai mică. Și mă întreb, înțeleg că această rezervă de performanță e menită să fie un stimulant sau uh, sau să pedepsească anumite țări. Dar dacă criteriile se schimbă în timpul punerii în aplicare, acest lucru nu poate să aducă lucruri bune și sunt de acord așadar uh, cu raportorul. Oare e mai rău ca aceste criterii de performanță să fie mutate de la sfârșitul la mijlocul perioadei de punere în aplicare? Și aceasta e o abordare foarte liberală, pentru că cei care nu au încheiat perioada 2000-2006 cu o situație bună din punct de vedere a fondurilor, ei bine, nu au pierdut 5% uh, pentru totdeauna. Comisia așteaptă până la încheierea punerii în aplicare. Acum, în ce ce privește acest instrument de conectare a Europei, întrebarea este Uh, care este uh, demarcația clară cu conexiunea? De ce sunt conectate lucrurile aici? Comisia a propus ca 10 miliarde să fie luate din, de la coeziune. Dar în coeziune sunt multe proiecte de transport. Există o oarecare logică, dar mă întreb de ce această proporție propusă. Eu îmi dau seama că nu avem argumente serioase împotriva acestui lucru, dar îmi dau seama că, într-adevăr, gestiunea, gestionarea partajată e o chestiune importantă. Pentru că aceste proiecte vor avea un tip de gestionare diferită față de cele din cadrul coeziunii. Și acum, în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Am înțeles ceea ce a spus domnul Böge la sfârșit despre plafonare. Și eu uh, am lucrat în Consiliu de mai multe ori și știu că e foarte greu să obții o susținere unanimă. Unele țări vor fi împotrivă, alte țări vor fi pentru, dar realist, comisia propu- uh, propunerea comisiei va fi cea care aduce compromisul. De aceea eu cred că propunerea comisiei trebuie să uh, includă proiectele pe care putem să lucrăm. Nu cred că vor fi mari schimbări în direcția plus sau minus, dar chiar dacă sunt mari tensiuni de ambele părți, dar dacă uh, cei doi mari actori nu sunt de acord, atunci comisia trebuie să vină cu o poziție neutră. Și apoi, ultimul lucru, ca să discutăm puțin despre ceea ce se întâmplă astăzi astăzi lucrurile nu stau foarte bine, doamnelor și domnilor. Știm cu toții care este situația plăților până la sfârșitul lui 2011 programele în ceea ce privește plățile au fost uh, mai mult decât uh, respectate, dar acum avem mari probleme pentru că Comisia are un deficit și deficitul de la începutul acestui an era undeva la 15 miliarde. Acum a mai scăzut. Comisia a spus că va fi, că e mai mic, dar totuși deficitul este foarte mare și întrebarea este cine acoperă și cum se va acoperi acest deficit. Uh, nu vreau să arăt cu degetul anumite țări, dar am informații că anumite uh, țări au uh, oprit oarecum uh, absorpția de fonduri, nu pentru că au ele o vină, ci pentru că nu sunt bani din partea comisiei. E o problemă care trebuie să fie rezolvată. Eu sunt membru și în Comisia pentru Bugete și cred că singura manieră de a rezolva acest lucru ar fi să venim cu um, bugete rectificative pentru uh, cadrul financiar multianual uh, existent. Dar situația este foarte gravă și pentru noul cadru financiar multianual. Și anume, în cazul în care ajungem în situația în care nu există suficiente fonduri pentru a fi plătite statelor membre. E vorba de 15 miliarde deficit și nu sunt atât de multe surse de unde să iei acești bani. Înainte luam banii Comisiei de Bugete din două surse din proiecte de coeziune care nu sunt duse la bun sfârșit, ci din dezvoltare rurală. Și acum, la sfârșitul perspectivelor financiare, toată lumea vrea să pună mâna pe acești bani. Dar acum avem un deficit. Întrebarea este cum ieșim de această situație. Eu cred că e mai bine să schimbăm bugetul în acest an și în anul următor, pentru că dacă nu, din câte știu eu, dacă Comisia va începe să caute surse de finanțare. Vă dau exemple. 1. Principiile de audit comun din statele membre. Din păcate, nu s-au elaborat 100% principii de audit comune. Au existat astfel de intenții și asta e o problemă care trebuie rezolvată în următorul CFM. Dacă nu, Comisia va spune calitatea nu e bună pentru că principiile nu au fost uh, Uh, create, atunci lucrurile vor sta rău. Și în al doilea rând, uh, nu doar auditul, dar sistemul de gestiune și control este foarte important. Dacă într-o țară se certifică sistemul de gestiune și control, deci dacă Comisia acceptă acest sistem, dar dacă în timpul perioadei de implementare, din cauza lipsei de fonduri, Comisia începe să spună, da, dar trebuie să schimbați ceva în acest uh, sistem de gestiune și control? Asta e o problemă. Nu trebuie să aducem aceste, să continuăm aceste practici în următorul cadru financiar multianual. Și propunerea mea nu se leagă direct de punctul 11, dar uh, cred că e o chestiune aici de, de audit, de o metodologie pentru audit și apoi sistemele de gestiune și control uh, odată ce aplicate, ele rămân așa, pentru că țările sunt diferite. Unele au un minister care se ocupă, altele au cinci agenții decentralizate um, și nu poți să schimbi sistemul în timpul perioadei de implementare. Da, asta este propunerea mea pentru, pentru raportor. Mulțumesc! Speaker Kalimandeli and we will continue tomorrow around... Mulțumesc încă un vorbitor, Kalimandeli, și vom discuta dezbaterea, continua dezbaterea mâine după vot la ora zece și un sfert. Kalimandeli, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră, privind federul și de asemenea mecanismul uh, uh, de interconectare a Europei, aș vrea să vă reamintesc articolele 14 și 84 din uh, regulamentul general, privind uh, contractele de parteneriat, articolul 14. Așadar, se menționează problema unei uh, platforme de dezvoltare urbană. Eu vreau să știu care este valoarea adăugată a unei astfel de platforme dacă uh, rămân schimburi de rețea cum ar fi Eurbac. Uh, nu mobilizează mijloace financiare și administrative suplimentare și nu beneficiază de pe urma strategiei urbane integrate. Deci care e legătura între această platformă și acțiunile de inovatoare care n-ar beneficia de o strategie integrată? Asta e prima mea întrebare. Și a doua, în același articol, Comisia propune crearea unor investiții teritoriale integrate care ar aduce beneficii în special zonelor urbane. Eu mă tem că acest nou instrument va complica realmente legătura între diferitele programe operaționale, fie că e vorba de un program monofond, fie de program plurifond. Dacă Comisia va cere mai multe uh, subvenții globale, uh, și acest uh, instrument, pe de altă parte, va fi gestionat în mod descentralizat, menirea lui fiind să uh, conecteze cartierele care sunt acum gen enclav. Apoi începește articolul 84. Mă întreb cum a ajuns Comisia la o cifră de 10 miliarde de euro din anvelopa fondului de coeziune. Aici cred realmente că există o lipsă totală de transparență, o lipsă de transparență pe acest dosar și, de asemenea, în ce privește definirea axelor prioritare, mai ales în ce privește dosarul transportului. Eu văd aici un mare risc pentru că mi se pare că Comisia uh, își arogă o chestiune prin intermediul metodei guvernanței, uh, pe când politica de coeziune, cum spunem adesea, trebuie făcută Uh, sau se face în detrimentul guvernanței multinivel. Și apoi, ultimă întrebare, faptul de a aloca 0,2% din resursele FEDER acțiunilor de inovare în favoarea dezvoltării urbane. Eu aș vrea să știu cum a calculat Comisia această nevoie, care sunt garanțiile pentru proiectele selecționate. Proiectele selecționate nu trebuie să fie doar proiecte mari, care necesită o finanțare importantă și ca aceste proiecte să nu privilegieze doar creșterea inteligentă, ci proiectele în favoarea incluziunii sociale, a luptei împotriva sărăciei, dezvoltării durabile. Eu aici cred că există o lipsă totală de transparență din partea Comisiei. Domnule Vanisele, dacă aveți mai multe elemente, aș fi recunoscătoare. Cu aceasta, dragi colegi, aș vrea să încheie această întâlnire. Ne întâlnim mâine la ora 9, ședința se încheie și această chestiune va fi discutată după vot. Van Nistelrooy, te rog. Voorzitter, eh, het heeft inderdaad niet aan de lengte van ons, ons debat eh, gelegen dat we het niet kunnen... Doamne președinte, nu în faptul că n-am încheiat dezbaterea e problema. Uh, va trebui să votez uh, mâine la diverse chestiuni, va avea diverse voturi la care va trebui participat. Am putea discuta această chestiune mâine la prima oră, pentru că atunci aș putea să răspund în legătură cu dimensiunea urbană. Și dialogul cu domnul uh, Olbricht ar fi interesant. Deci poate am avea mâine timp dacă mai avem și alți colegi care vor să ia cuvântul, am putea să discutăm la 10 fără un sfert mâine Vom încerca să vedem. Vom încerca. Mulțumesc. Yes. Uh, Mother Chair, just a final uh, sentence. Unfortunately, I can't be present. Uh, din nefericire, mâine nu voi putea participa. Am ascultat cu mare interes această chestiune, dar după cum știți, din nefericire, noi suntem la Luxemburg și nu putem să venim de fiecare dată. Dați-mi voie să vă spun doar că suntem mulțumiți de propunerea noastră, vă dorim mult succes și, din nefericire, nu întotdeauna uh, există o reacție la uh, poziția Comisiei. Sper că noastră va avea succes. Avem nevoie de proceduri de descărcare perfecte pentru anul viitor. Nu uita acest lucru.